Είναι, υπάρχει ελληνική μετάφραση υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Είμαστε έτοιμοι. Οκ, okay, then. Μια μικρή αλλαγή στην σειρά. Bună ziua. Bine ați venit. Nu cred că sunt modificări în ce privește ordinea de zi, în plus de ce a spus doamna președintă ieri. Începem cu punctul 13 de pe ordinea de zi, și anume raportul privind raportul anual al Ombudsmanului European. Doamna Iotova a cerut să poată să ia cuvântul imediat și o rugăm să ne dea punctul dumneei de vedere despre activitatea Ombudsmanului European. Aveți cuvântul, doamna Iotova. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Raportul anual al activității Ombudsmanului European demonstrează că întreaga echipă a domnului Nikiforos Diamandouros este uh, de un, dă dovadă de un foarte înalt profesionalism. Și uh, această instituție a Ombudsmanului European oferă un grad ridicat de protecție cetățenilor europeni. Ea are de asemenea un rol deosebit de important pentru că trebuie să convingă instituțiile europene să coopereze între ele și în plus să uh, facă eforturi pentru a da satisfacția celor <clears throat> cetățeni care au depus plângeri îndreptățite. Ombudsmanul a reușit să aibă proceduri administrative mai transparente mai deschise și care, cum spuneau, sunt în interesul cetățenilor. Nu trebuie să uităm faptul că cetățenii au dreptul la bună administrare în baza Cartei Drepturilor Fundamentale. În anul 2010, ombudsmanul și-a exercitat în continuare puterile într-un mod activ și echilibrat și a demonstrat faptul că cetățenii europeni sunt mai presus de orice. De asemenea, a arătat că instituțiile europene trebuie să activeze pentru cetățeni. 333 uh, de plângeri au fost depuse în anul 2010 și datorită noului sit internet și a felului în care este explicată procedura, numărul plângerilor depuse au fost a scăzut cu mai mult de 100 de mii, de altfel. Dar acest lucru nu este datorat faptului că cetățenii ar avea mai puțină încredere în această instituție. Nu. Cetățenii știu acum în ce cazuri pot să facă apel la Ombudsmanul European. Acest uh, portal interactiv de pe site-ul Ombudsmanului este o inițiativă lăudabilă. Una din principalele probleme în Uniunea Europeană este uh, um, lipsa de comunicare și faptul că cetățenii nu sunt suficient de bine informați despre uh, rolul pe care îl joacă instituțiile europene și despre căile de recurs pe care le au pe lângă aceste instituții. În nenumărate rânduri am spus că mecanismele de funcționare ale Comisiei Petițiilor, de exemplu, nu sunt satisfăcătoare și atunci, în raportul meu, cer Parlamentului European să aloce resurse suficiente pentru ca și Comisia noastră să aibă un uh, sit web similar cu cel al Ombudsmanului European. În anul 2010 s-au împlinit 15 ani de când a fost creată uh, instituția Ombudsmanului European. Acum cetățenii se bucură de un grad mai mare de protecție și în plus este o instituție cu adevărat independentă. Controlul democratic pe care îl exercită Parlamentul este de asemenea o bună garanție uh, pentru buna funcționare a instituției ombudsmanului. Aceasta întotdeauna poate să își dea seama care sunt uh, principalele uh, probleme uh, din diferitele instituții, care sunt slăbiciunile acestora și poate să dea răspunsuri adecvate cetățenilor. Totuși, numărul de plângeri în legătură cu uh, accesul la informații este destul de mare, 33% din numărul total de plângeri. Accesul la informații este refuzat chiar și deputaților europeni uneori, ceea ce arată că munca pe care și-o desfășurată la Comisie și Consiliul uh, are carențe din punctul de vedere al transparenței. și nu trebuie să uităm faptul că uh, membrii ai Consiliului sau ai Parlamentului European pot să fie prezenți la uh, reuniunile uh, organizate de ombudsman și am aș dori de asemenea, să spun câteva lucruri despre nenumăratele plângeri în baza uh, Cartei uh, Drepturilor Fundamentale și vreau să îi mulțumesc domnului Diamandurus pentru că întotdeauna a fost gata să conlucreze cu Parlamentul European în numele bunei cooperări interinstituționale și uh, în dorința de a apăra cât mai bine drepturile și interesele cetățenilor europeni. Această instituție a Ombudsmanului European a trebuit să fie un exemplu pentru toate celelalte instituții. Mulțumim, doamnă Iotova. Acum doamna Auc în cerut cuvântul înainte de comisie. tusind tak, fordi jeg fik lov til at få ordet først. Jeg skal hen til den konference, hvor også vores... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul, deoarece trebuie să particip și eu la conferința unde va fi prezentă și doamna noastră președinte. Vă mulțumesc, doamna Iotova, pentru acest raport uh, de foarte bună calitate. Vorbiți uh, deseori despre transparență. Parlamentul trebuie să fie cât mai apropiat de cetățeni, pentru ca aceștia să înțeleagă bine ce rol uh, avem noi de jucat. Cred că există mai multe lucruri care ar trebui subliniate. Ce înțelegem noi prin buna administrare? Ea este indispensabilă pentru a ne asigura buna funcționare. Am să fiu succintă, am să fiu succintă, doamna președintă, spune doamna Augă. Aș vrea să fac trimitere la articolul 298 din Tratul de la Lisabona. Îl citez în engleză. Da? Deci, toată lumea cunoaște uh, conținutul articolului 298 din Tratatul de la Lisabona, dar îl citesc. Misiunile efectuate de instituții, organe și agenții europene, dacă sunt susținute de o administrație eficientă și transparentă și uh, în conformitate cu uh, regulamentul adoptat în baza articolului 336 și Parlamentul și Consiliul, potrivit procedurilor legislative, trebuie să lucreze în acest uh, sens. Asta îmi doresc și eu să subliniez. Dar vreau să profit de ocazie ca să-i mulțumesc ombudsmanului pentru munca pe care a depus-o și de asemenea să mulțumesc și echipei sale. Uh, Vă mulțumesc, doamna Ocan. Din partea Comisiei, doamna Costa Rosa. Euh, je passe d'abord la parole euh, au chef d'unité transport. O să dau mai întâi uh, cuvântul șefului de unitate transparență și acces la documente, care, ca și doamna Ocan, trebuie să ajungă la ora 10 la o reuniune urgentă. Deci domnul Cric va vorbi mai întâi și după aceea o să fac eu considerații de ordin mai general. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, Madame le Président. Mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați posibilitatea să intervin în acest uh, stadiu al lucrărilor dumneavoastră. Aș dori să-i mulțumesc doamnă Iotova pentru munca pe care a făcut-o și pentru numărul foarte mare de observații interesante pentru Comisie. Această rezoluție exprimă uh, gândirea noastră în acest subiect și, de altfel, și colega mea va face câteva observații uh, complementare. Eu personal aș dori să fac câteva observații oficiale pentru partea consacrată transparenței și accesului la documente Există acolo două sau trei observații care necesită atenție. Relațiile noastre cu Ombudsmanul European sunt foarte bune și Comisia evident că dorește să creeze o cooperare loială și sinceră cu acest ombudsman. Raportul special evocat în acest raport a dat naștere unui schimb de opinii cu privire la acest subiect. Nu o să revin asupra detaliilor, decât ca să subliniez două lucruri. Mai întâi, Comisia a vrut să recunoască în cazul respectiv că a existat un, uh, o oarecare întârziere în tratarea acestei uh, probleme. Nu înseamnă că această întârziere uh, a fost uh, nerespectarea responsabilităților uh, ombudsmanului. CIA, după cum am explicat, uh, are de-a face cu dorința de a pune totul în mișcare pentru a putea face public ceea ce ne-a solicitat cel din acest dosar. Și Mă gândesc mai ales la accesul la documente, pentru că, într-un caz cum este acesta, nu trebuie să pierdem din vedere cutia de rezonanță care se referă la observațiile și la comentariile făcute, care maschează, de fapt, amploarea foarte mare a răspunsurilor pe care trebuie să le aducă mereu Comisia în ceea ce privește accesul la documente și cererile de acest gen. Și trebuie să subliniem că peste 80% din cererile de acces la documente, doamnă președinte, sunt satisfăcute de către Comisie la cererea inițială. Și folosim procedura de apel uh, prevăzută de uh, regulamentul 149, Comisia, într-un număr foarte mare de cazuri, răspunde și uh, cererilor ulterioare. Statisticile pe 2010 vor fi disponibile în curând și veți vedea că în mare parte din cazuri, la o cerere confirmativă, dăm satisfacție integrală sau parțială acestor uh, solicitări. Deci Comisia nu are de ce să se teamă de politica sa în materie de transparență. Deși mulți spun că este uh, la limită în acest subiect cu privire la multe organizații publice. Și cred că trebuie să punem în lumină și această realitate la oaltă cu uh, slăbiciunile sau uh, problemele pe care orice administrație le are. Cazul de care se vorbește în raportul special este o excepție, nu o normă generală și cred că, în fața cetățenilor, trebuie să subliniem și acest lucru și accentuez și acest lucru. Pentru că atunci când spunem că cetățenii se plâng că nu au acces la documente și așa mai departe, dacă privim lucrurile mai bine, fiindcă acele cazuri care merg în justiție și care dau curs unor răspunsuri confirmative, veți vedea că nu sunt din partea cetățenilor de cele mai multe ori, ci de cele mai multe ori de, uh, din partea cabinetelor de avocați care susțin dosare solide pentru a pentru a-și pregăti dosarul pentru Curtea de Justiție. Este firesc, regulamentul prevede și această uh, situație, dar trebuie să avem o oarecare perspectivă critică corespunzătoare pentru a înțelege despre ce vorbim și care este miza. Iată deci, doamnă președinte, ce vroiam să subliniez apropo de acest raport. Apoi se mai face și o uh, referire la procedura legislativă este adevărat, ea este legată de faptul că propunerea noastră de revizuire a regulamentului este pe masă din 2008. Și această propunere este în aceeași uh, stare în care am adus-o pe masa Consiliului și a Parlamentului. Cred că Comisia de Resort a făcut ceea ce avea de făcut, adică și-a uh, jucat uh, cartea, a pus pe masa Consiliului și a Parlamentului o serie de propuneri pentru a integra jurisprudența, pentru a ține seama de experiența acumulată și a alinia regulamentul și, prin urmare, Comisia este gata. A participat la discuții constructive, rămâne în continuare deschisă la asemenea discuții cu privire la acest regulament, dar nu se poate pronunța în această etapă din nou, pentru că Comisia nu cunoaște poziția Parlamentului European. Sigur, sunt lucruri care s-au spus. Sigur, sunt peste 90 de proiecte de amendament pe masă este un fapt, e un text în curs de pregătire, dar nu aceasta este poziția Parlamentului European. Comisia nu poate să adopte o propunere legislativă nouă dacă nu știe care este contextul în care se va înscrie această propunere. Deci, am spus ieri, am spus la AFCOM, să o spunem și în Comisia Libe, uh, Comisia este deschisă tuturor uh, discuțiilor cu privire la regulamentul 1049 pentru că sunt o mulțime de lucruri care fac dosarul mai dificil și mai complex, fiindcă plecând de la acest uh, document există și alte procese care trebuie avute în vedere, de exemplu informarea Parlamentului European atunci când vorbim uh, despre chestiuni de această natură. Sunt aspecte foarte legitime care pun probleme și necesită eforturi. Dar regulamentul 1049 vorbește despre accesul public la informații și la documente. Deci Comisia Europeană este gata să lucreze și în 28 iunie va avea loc o reuniune de lucru între vicepreședinte și nu doar raportorul, ci și uh, raportorii din umbră ai acestui dosar pentru a încerca să clarificăm lucrurile și sper eu să relansăm discuția în mod constructiv pentru a ajunge la revizuirea regulamentului, ținând seama de transparență și claritate. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Mulțumesc. Dorește uh, cineva dintre colegi să intervină? Vă mulțumesc în primul rând pentru inițiativa de a discuta aceste teme care se leagă de transparență. E important să privim aceste lucruri și sub acest aspect. Două lucruri. atât în raportul doamnei Iotova, cât și în raportul de activitate pe anul 2010, se menționează aceste aspecte. Mă bucur uh, că ați spus că a fost un caz uh, special uh, faptul că s-a ajuns la o astfel de tergiversare. Însă, sper că acest raport cu privire la ombudsman arată că ar trebui făcute mai multe în sensul transparenței accesului cetățenilor la documente. Și tocmai din raportul cu privire la ombudsman se relevă o necesitatea unei mai bune colaborări. Mă bucur că doamna Iotova susține prin raportul uh, dânsei activitatea ombudsmanului și a echipei sale și vorbește și despre eficiență, la fel ca și raportul din anul 2009 și laudă și bună colaborare cu Parlamentul European. Eu consider că este foarte important să susținem colaborarea cu ombudsmanul, indiferent de uh, dificultățile cu care se confruntă și aș dori să-i mulțumesc doamnei Iotova pentru acest raport. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. După această intervenție foarte importantă cu privire la raport, intervenția colegului meu, expert în transparență și acces la documente, Secretariatul General al Comisiei dorește să mulțumească raportoarei pentru excelentul raport privind raportul anual al Ombudsmanului European. Este un raport foarte ușor de citit și urmează structura raportului ombudsmanului pe care Comisia l-a comentat deja cu uh, ocazia prezentării sale. Comisia dorește să reitereze și să sublinieze foarte bună relație de cooperare și de colaborare cu Ombudsmanul European și cu echipa sa. Există în uh, raportul uh, său un capitol care vorbește despre relațiile și contactele ombudsmanului european atât la înalt nivel politic cât și la nivel administrativ și al serviciilor iar Comisia și Ombudsmanul sunt într-un dialog constant și permanent. Anul trecut, Comisia a trimis 375 de răspunsuri ombudsmanului european, deci cam 30 de răspunsuri pe lună. Dacă nu ținem, minte, ținem seama de lunile august și decembrie, sunt vreo 40 de răspunsuri pe lună, o sarcină destul de importantă. Uh, S-a remarcat totodată faptul că anul acesta numărul de plângeri adresate Comisiei a crescut cu aproximativ 9%. Nu cred că uh, comisia a fost administrată mai rău anul trecut, ci că este o consecință a colaborării uh, și a ghidului interactiv publicat de ombudsman pe site, care a ajutat mai bine cetățenii să își uh, stabilească, să-și clarifice mai bine plângerile și să nu mai facă confuzii între competențele uh, ombudsmanilor naționali și alte instanțe care le-ar putea rezolva problemele. Suntem totodată uh, bucuroși să observăm că numărul remarcilor critice complementare cu privire la comisie a scăzut, ceea ce înseamnă că pas cu pas și mulțumită acțiunii ombudsmanului și eforturilor comisiei, problemele de administrație se uh, diminuează, se instalează o cultură a serviciilor și puteți să ne credeți pe cuvânt că este o luptă cotidiană pentru ca direcțiile generale și cabinetele să accepte să analizeze propunerile de soluții amiabile pe care le punem la dispoziție. Uh, Ombudsmanul ne solicită decât în cazuri complicate, unde sunt necesare așa numitele friendly solutions sau uh, proiectele de recomandare, iar dosarele sunt analizate de cineva care nu s-a ocupat niciodată de acel caz înainte pentru a asigura imparțialitatea. Și încercăm să și facem acest lucru. În ciuda declarațiilor domnului Sefcovici, după cum știți, nu avem resurse umane foarte bogate. În acest moment uh, ne bazăm pe Zero Ground Policy în materie de resurse umane, dar ne descurcăm cu ce avem la dispoziție. Mă bucur foarte mult că doamna Iotova îl felicită pe mediator, așa cum uh, o facem și noi. Și totodată ea salută noua strategie care este foarte importantă și care va ajuta mult uh, ombudsmanul în viitor și cetățenii să înțeleagă mai bine activitatea. Deci, uh, ideea de bază este noua strategie, noua vizibilitate a rolului uh, ombudsmanului și aș dori să subliniez totodată că Comisia a contribuit și la consultările publice în materie de principii de servicii publice, deși avem uh, regulamente pentru personal și regulamente financiare, astfel încât sunt foarte multe de făcut. Nu o să intru în uh, detalii privind uh, articolul 198, pentru că nu se vorbește despre el în raport și aș dori să mulțumesc ombudsmanului, echipei sale și raportoarei pentru o muncă excelentă cu speranța ca colaborarea între Comisie, Ombudsman și Parlament să continue la fel sau chiar mai bine ca înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mă bucur că în acest fel instituția mediatorului european este întărită, ce înseamnă că și încrederea cetățenilor europeni în instituțiile europene în ansamblu poate fi uh, sporită. Mulțumesc uh, reprezentanților Comisiei Europene și domnule Iotova și revenim acum la punctul 12. Este vorba de avizul cu privire la bugetul 2012 într-o versiune revizuită. Doamna koch nu poate fi prezentă și colegul nostru, domnul Iar, și-a asumat misiunea de a prezenta acest raport. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o scurtă observație vis-a-vis -vis de punctul precedent pe ordinea de zi, pentru că nu mi-ați văzut solicitarea de intervenție. Aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei raportor pentru acest raport. Am avut o bună colaborare și eu fac parte din cei care consideră că plângerile cetățenilor cu privire la activitatea administrației reprezintă un semn pozitiv. Mai rău ar fi dacă n-am avea niciun fel de plângeri, pentru că administrația trebuie să fie în serviciul cetățeanului și avem nevoie de acest feedback, acest dialog cu cetățeanul care să ne spună când uh, ceva nu funcționează. De aceea văd lucrurile în mod pozitiv uh, acest dialog cu cetățenul care uneori parte pe bună dreptate sau uneori uh, fără a avea dreptate, se plânge despre aceste servicii. Sigur, transparența datelor este o problemă complicată care trebuie discutată sub uh, diferite aspecte și cred că aici suntem pe calea cea bună pentru găsirea unei proceduri care să țină cont de doleanțele ambelor părți. Tema uh, transparenței este una importantă pe care nu putem să o negăm. Și în al treilea rând, Comisia a spus pe bună dreptate că în ceea ce privește articolul 1049 mai așteaptă avizul Parlamentului European, așadar o, un îndemn și către noi înșine că mai avem uh, ceva de făcut aici pentru a lua deciziile aferente. Acum, revenind la punctul 12, avizul colegei noastre Cohmerin cu privire la bugetul 2012 pentru mediatorul european. Doamna Cohmerin este bolnavă, nu a putut fi prezentă astăzi și m-a rugat să preiau prezentarea acestui raport în calitate de raportor din umbră. Noi putem spune că am avut o bună colaborare, nu am văzut nicio problemă majoră am ajuns atât la un bun consens. În ceea ce privește bugetul în sine pentru 2012, uh, se propune o creștere moderată a bugetului pentru 2012 cu 0,47%, ceea ce arată și că disciplina noastră financiară a crescut, pentru că în anii precedenți aceste majorări au fost mult mai mari. În Planul, planificarea financiară multianuală a fost uh, efectuată o analizare a tuturor liniilor bugetare în uh, sensul eficienței. Proiectele sigur că pot fi planificate pe mai mulți ani și astfel se poate ajunge la uh, economisiri uh, la nivelul a 16 din cele 23 de linii bugetare. Noi dorim să propunem Comisiei să adopte bugetul mediatorului european pentru 2012 în forma existentă, pentru că, dată fiind situația actuală a constrângerilor bugetare din Europa, ne-a prezentat un buget care uh, ține cont de acest lucru și uh, acest buget nu cere majorări importante. Apoi, um, acest mediator european este un organ important al uh, Uniunii Europene atunci când este vorba de creșterea acceptanței în rândul cetățenilor, de aceea trebuie să beneficieze și de un buget corespunzător. Apoi, trebuie să mai spun că mă bucură colaborarea avută cu uh, raportorii uh, din umbră și sunt dispus să preiau în uh, raportul meu și pozițiile lor. Președinte, mulțumesc! Vă rog să transmiteți uh, mulțumirile noastre doamnei Cohmerin uh, pentru redactarea acestui raport. Dacă mai dorește cineva să intervine partea comisiei? Nu, nu am nimic deosebit adăugat. να ενημερώσω ότι για τις τροπολογίες... Ei bine, atunci doresc să vă mai comunic eu că în ceea ce privește amendamentele, Termenul de depunere a acestora este 23 iunie, iar în cazul raportului doamnei Iotova, acest termen este 24 iunie până la ora 13. Έχουμε μια μικρή αναστάτωση ε, μετακίνηση θεμάτων. Επειδή η κυρία Ματσόνη θα ήθελε να είναι στο... Ε, Va trebui să mai o mică modificare în ceea ce privește agenda, pentru că doamna Mazzoni vrea să fie prezentă la discutarea punctului 14 și de aceea vă propun să trecem acum mai întâi la punctul 15 de pe ordinea de zi. Autorul petiției este prezent. E vorba de petiția lui Salvador López Florencio în numele Asociației comercianților angro de pește, El Baranco, primul monopol exercitat de Merca Sevilla în sectorul vânzărilor angro de pește. În primul rând, voi da cuvântul domnului Chei în acest. Bună ziua, Todo. Mă până brevemente la problematica că de... Mulțumesc, bună dimineața tuturor. Aș dori să vă explic pe scurt problema de care suferim uh, deja de peste 15 ani pe piața centrală de pește din Sevilla. Merca Sevilla este piața centrală din Sevilla și administrația ne-a obligat să acceptăm uh, o serie de uh, servicii, administrația pieței. Și trebuie să plătim 3,6% către administrația piețelor de exemplu, pentru uh, întocmirea de facturi, uh, preluarea transporturilor, etc. Este un fenomen care nu mai există nicăieri altundeva în Spania și sau altundeva în lume. Niciunde altundeva în Spania nu sunt valabile aceste reguli de pildă, nu putem uh, să ne transportăm uh, marfa singur, nu putem să ne emitem facturile singuri. Și trebuie să lăsăm uh, administrația piețelor să emită facturile în numele nostru, ceea ce înseamnă că aceștia au acces și la informații sensibile despre întreprinderile noastre. Nu putem să emitem și facturile direct către clienții noștri, așadar nu putem accepta nici alte forme de plată, cum ar fi și când vrem să fim plătiți uh, în numerar, merg ca Sevilla, uh, ne mai facturează 0,10%, așadar pentru a încasa proprii uh, bani trebuie să mai și plătim. Nu avem voie nici să ne angajăm proprii uh, lucrători, ceea ce ăștia ne sunt impuși de Merca Sevilla. iar legea competiției din Spania, tribunalul pe teme de competiție a tratat această uh, chestiune deja cu un an în urmă și a spus că e vorba de un intervenționism din partea administrației piețelor și că aceasta poate fi uh, discriminatorie. Iar aceste concluzii nu au fost încă puse în aplicare. Avem o fel de dictatură, ultimă dictatură în Europa, pentru că se fac presiune asupra noastră și nu putem să ne conducem afacerile așa cum dorim. Iar aceste costuri care ne sunt impuse de administrația piețelor trebuie uh, date mai departe către consumatori. Așadar, administrația piețelor încalcă o serie de capitole ale Cartei Drepturilor Fundamentale. Așadar, uh, nu este compatibil uh, această procedură nici cu articolul 49 al Tratatului de Lisabon atunci când este vorba de libertatea de a ne conduce propriile afaceri. Vă voi da un exemplu. Imaginați-vă că vreți să deschideți un restaurant într-o zonă pietonală sau într-un mall din Uniunea Europeană. Însă, primăria sau administrația respectivului mall vă impune ce cărți de credit acceptați și ce nu. Și de asemenea trebuie să vă prezentați uh, produsele așa cum uh, doresc uh, cei de la administrația molului. Și asta în condițiile în care poate alte restaurante nu trebuie să facă acest lucru. Așadar, nu vă rămâne nimic altceva de făcut decât să majorați prețul produselor pe care le vindeți din cauza acestor costuri sporite. Practic, suntem, am fi marionete la mâna unei astfel de dictaturi, ne fi nici măcar în măsură să angajați propriul uh, personal. Este așadar vorba de discriminare. Imagineți-vă de asemenea că bucătarul șef ar putea să vă fure rețetele și se va, s-ar duce la alți concurenți, pentru că nu ar fi angajatul dumneavoastră, ci angajatul primăriei. Noi trebuie să punem capăt acestei, acestui tip de dictatură și este vorba de două milioane de cetățeni din Sevilla care sunt afectați de această procedură. Decir como finalidad última lo siguiente. No estamos aquí hoy Permiteți-mi să mai spun următorul lucru. Vedem așadar că există cerințe care vin și din partea consumatorilor finali din Sevilla. Și acești consumatori finali trebuie să plătească mai mult pentru pește pentru că dreptul la ați conduce singur afacerile și de a te stabili liber unde dorești este încălcat. Un uh, comerciant de pește practic nu poate beneficia de acest drept la libera stabilire ca și toți ceilalți comercianți din Europa. Însă alte tipuri de comercianți din Sevilla nu sunt supuși acelorași uh, proceduri. Cred de aceea că trebuie totuși să existe o ierarhizare a legislației, așadar eu cred că peste că deasupra deciziilor locale ar trebui respectate o legislație națională și legislația europeană, pentru că este vorba de niște libertăți fundamentale care sunt încălcate în plin secol 21. Și nimeni nu se interesează nici de locurile de muncă. Este un scandal și am văzut uh, că există deja o decizie a Tribunalului pentru Concurență din Spania. Pe scurt, această decizie a fost uh, apoi confirmată de un, o instanță superioară din Spania. care a constituit apoi un pretext pentru a elimina o serie de locuri de muncă. Așadar, această decizie, această sentință nu a fost uh, pusă corect în aplicare. Ne aflăm așadar în fața unei probleme care vizează dreptul la liberă inițiativă în secolul 21 și noi am pierdut acest drept în Spania. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, domnul Rafael Dominguez, care este președinte al Asociației Merca Sevilla. Ați solicitat să interveniți, vă rog. Eh, Bună ziua tuturor! Aș dori să încep prin a mulțumi domnului Willy Mayer, care a acceptat ca și noi să fim prezenți la reuniunea de astăzi a Comisiei de Petiții ca să ne prezentăm punctul de vedere. Deci, Vă mulțumim că ne-ați dat ocazia să ne exprimăm. Noi vrem să facem trimitere la comunicarea 050 din anul 2010 uh, și la articolul 49 uh, din uh, Tratatul de Funcționare Uniunii Europene, care garantează libertatea de uh, alegere a sediului firmei sale. Noi, Merca Sevilla, beneficiem de o concesiune administrativă care expiră până în 25 iunie 2021 și trebuie să spun că uh, angrosiștii au acceptat să semneze acest contract cu Merca Sevilla. Deci, în mod voluntar, au semnat un contract cu compania noastră Merca Sevilla. Și trebuie neapărat să subliniem modul în care funcționează piața de pește din uh, Sevilla. Știți că contractele uh, încheiate de administrația publică uh, respectă toate normele în vigoare și legile locale. Oricum, noi ne-am prezentat argumentele în declarația pe care v-am trimis-o dumneavoastră și v-am dat toate elementele precise. Merca Sevilla a fost compania aleasă de către administrația publică. Uh, nouă ni s-a delegat controlul bunei funcționări a um, activităților din, uh, de pe piața de pește și cu atât mai mult pentru a exista o, o garantare a concurenței. Nu putem să acceptăm afirmații de genul că uh, în uh, piața din Sevilla există mai puțină concurență decât pe alte piețe de pește din Spania. Dacă uh, în acele piețe funcționează numai legea uh, ofertei și a cererii, de multe ori se poate ajunge la un preț uh, mai mare decât cel din piața din Sevilla. Merca Sevilla nu impune prețul de vânzare pe care îl practică angrosiștii. Ei pot să stabilească prețul cum crede cuvință. Noi nu facem uh, decât să percepem o taxă din totalul vânzărilor. Iar dacă uh, un angrosist nu reușește să-și vândă marfa, atunci Merca Sevilla nu percepe niciun fel de taxă pentru că nu a existat un serviciu prestat. Egalitatea de șanse, concurența, non-discriminarea sunt bine garantate decât de acest organism public, pentru că dacă noi nu am exista, atunci ar exista un monopol a numai uh, câtorva companii și angrosiștii ar fi supuși acestora. Deci, putem să spunem că activitatea noastră economică este puțin diferită față de altele. Merca Sevilla este un serviciu public, are drept scop protecția drepturilor consumatorilor. Această petiție nu face decât să reflecteze presiunile care se exercită asupra noastră. Și atunci și noi o să trimitem o petiție către Parlamentul European ca să apărăm interesul public și mai ales pe cel al consumatorilor. Ne dorim să avem o, un număr cât mai mare de furnizori și atunci când are loc vânzarea cu amănuntul, marfa vândută trebuie să fie de cea mai bună calitate. Consumatorul trebuie să fie convins că achiziționează pește proaspăt care a fost pescuit uh, uh, cu respectul normelor ecologice. Noi nu vrem să existe fraude și în același timp vrem să putem să existe în continuare concurență între toți operatorii care nu uh, doresc să aibă o portiță pentru a efectua fraude. Pentru că, încă o dată, Oferta s-ar reduce, concurența la fel, dacă nu ar mai exista o entitate precum a noastră. În plus, mulți producători mici ar dispare pentru că, așa cum am spus, producția s-ar afla între mâinile a numai câțiva mari producători. În plus, nu ar mai exista uh, aceleași, nu s-ar mai respecta cu aceeași strictețe regulile de trasabilitate a produselor. Angrosiști folosesc în mod abuziv informațiile, le, le prezintă în mod eronat și folosesc și uh, presa pentru a denunța încă o dată aceste neadevăruri. A existat însă o plângere formulată și în fața unui tribunal și o sentință a acestui tribunal a fost pronunțată, însă petiționarii au citit numai o parte din această sentință și au omis acea parte care uh, nu era în interesul lor. Deci, încă o dată, noi vrem să luptăm împotriva monopolului de pe piața de pește. Și Asociația de Consumatori din Sevilla a exprimat prin scris că dorea să apere sistemul actual și respectiv faptul că există compania Merca Sevilla, pentru că dacă s-ar da curs cererii angrosiștilor, s-ar ajunge la o situație dezavantajoasă pentru consumator și sperăm că ceea ce am spus noi vă va ajuta să luați o hotărâre uh, în cunoștință de cauză. Mulțumesc, acum dăm cuvântul Comisiei. Um, Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia după cum uh, a spus și uh, petiționarul, uh, petiția sa se referă la condițiile angrosiștilor, dar petiționarul spune că impunerea anumitor servicii de către Mercosur Sevilla nu este conformă cu normele Uniunii Europene și în special Carta Drepturilor Fundamentale privind drepturile de concurență și normele instituțiilor economice. Comisia privind drepturile de concurență, în baza acestei petiții, a considerat că nu este în măsură să adopte o poziție cu privire la punerea în aplicare a unei uh, decizii a unei autorități naționale a concurenței și recomanda petiționarului să se adreseze autorităților naționale. În schimb, uh, Comisia a considerat că furnizarea obligatorie de servicii în uh, schimbul unei remunerații uh, este susceptibilă de a pune probleme de compatibilitate cu articolul 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Deci, în ceea ce privește libertatea de uh, stabilire a unor uh, instituții economice. În ceea ce privește unele servicii, cum ar fi serviciile de transport sau de facturare, acest gen de reglementare poate uh, dăuna exercitării activității de către angrosiști, în special uh, pentru cei care furnizează asemenea servicii clienților lor. Și costul acestor servicii poate avea un efect negativ uh, pentru comercianți. Nu se exclude nici faptul că acest gen de restricții să afecteze libera prestare a serviciilor dar în uh, jurisprudența existentă se arată că în uh, acest gen de măsură restrictivă poate fi justificată în cazul existenței unui interes general. În consecință, Comisia a solicitat autorităților naționale uh, să-i prezinte motivele pentru care este necesară această uh, reglementare specifică pentru a vedea de ce este ea se aplică uh, comercianților angro de pește, dar nu și altor comercianți. Să vedem care este justificarea și în termeni de proporționalitate și normele care ar permite asigurarea transparenței în ceea ce privește tarifele practicate de Mercasevia și uh, măsurile, de ce nu s-au adoptat uh, măsuri mai puțin uh, restrictive? Nu am primit încă un răspuns de la autoritățile naționale, dar de îndată ce vom primi acest răspuns, vom evalua justificarea și proporționalitatea măsurilor și vom, vă vom prezenta rezultatele atât noastre cât și petiționarului. Eh, muchas gracias, señora presidenta eh, quiero apoyar la petición de los empresarios. Mulțumesc. Doamnă președinte, eu vreau să susțin cererea angosiștilor de pește de pe piața din uh, Sevilla. Eu cunosc foarte bine toată problema. E vorba despre o prestație de, o prestație de servicii, dar care a fost impusă în mod ilegal Uh, celor uh, care vând pește angro. Comisia va trimite o scrisoare a autorităților Spania, spaniole pentru a le cere informații suplimentare în ce privește cadrul uh, de reglementare care permite companiei Merca Sevilla să-și desfășoare activitatea și apoi urmează să vedem dacă acest cadru de reglementare este compatibil cu articolul 49 din uh, Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. În plus, <coughs> Comisia trebuie să examineze mai în profunzime situația pentru că există o suspiciune de non-respect al dreptului concurenței. Eu locuiesc în Sevilla și cred că în numele uh, non-discriminării și al libertății și al protecției drepturilor consumatorilor trebuie să existe o transparență totală. Deci eu cer ca această petiție să rămână deschisă, căci nimeni nu știe de ce comercianții angrosiști de pește continuă să uh, um, suporte asemenea reglementări, pe când uh, în alte sectoare economice acest lucru nu mai este valabil. Deci cred că trebuie să examinăm în continuare situația și uh, să vedem uh, cum se pot uh, uh, afla mai multe informații. Deci cer ca petiția să rămână deschisă. Acum are cuvântul domnul Meyer. Și mie mi se pare normal ca această petiție să rămână deschisă. Comisia ne-a spus foarte bine, însă că era vorba despre o reglementare națională și care ținea de competența Tribunalului Spaniol uh, pentru dreptul concurenței. Deci, trebuie să vedem dacă aceste practici sunt în conformitate cu articolul 49 din uh, Tratatul uh, de Funcționare al Uniunii Europene sau nu și oricum trebuie să continuăm să examinăm această petiție. Deci, în calitatea mea de deputat european și în calitatea mea de cetățean al lumii, <clears throat> sunt perfect de acord cu ce au spus uh, reprezentanții Merca Sevilla. E adevărat că este un sistem care garantează o bună aprovizionare a populației cu pește și un bun control al calității produselor. În Uniunea Europeană au existat mai multe situații uh, dificile uh, legate de calitatea alimentelor și multe alimente au, care proveneau din Spania au avut de suferit. Nu cred că a uitat nimeni scandalul legat de bacteria E. coli. Deci eu cred că trasabilitatea trebuie să fie garantată și acest lucru poate să fie făcut cel mai bine de un organism public. În caz contrar, riscăm să ne confruntăm din nou cu mari dificultăți. Eu consider că Instanțele publice de control trebuie să fie foarte vigilente. De asemenea, cred că trebuie să existe o transparență în domeniul fiscal pentru ca drepturile producătorilor și a consumatorilor să fie bine um, controlate. Iar noi, în calitate de consumatori, trebuie să fim siguri că se efectuează inspecții și controale iar eu cred că Merca Sevilla joacă un asemenea rol și uh, mă bucur că o asemenea entitate există. Toată lumea își dorește să existe o piață de pește la Sevilla unde produsele sunt controlate și unde uh, uh, concurența poate să funcționeze uh, uh, în condiții de transparență. Și să nu uităm faptul că Uh, producția și comerțul de pește este mult mai competitiv în Sevilla decât în, pe alte piețe. Pentru că în cazul în care am avea, de exemplu, uh, un volum de marfă mai mic, atunci prețul final pe care îl plătește consumatorul ar fi mai mare. Încă o dată, țin foarte mult la transparența fiscală. Ea este fundamentală pentru uh, uh, comerț. Dacă acest serviciu public nu ar exista, dacă uh, nu ar fi garantată uh, uh libertatea comerțului, atunci imediat s-ar ajunge la o situație de monopol. Deci, luăm în considerare această petiție și atunci când Comisia Europeană va fi primit răspunsul autorităților din Spania, o să putem să ne continuăm munca. Putem de altfel să tratăm două petiții împreună, deoarece mai există încă una pe aceeași temă. Președinta, acum acel cuvântul domnul uh, Iturgais. Eh, antes de nada, dar la bienvenida a mis Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi eh, îi salut prezența compatrioților mei aici și a reprezentantului eh, Merca Sevilla și tuturor colegilor din Parlamentul European. Cunosc alte piețe. Am stat mai mulți ani în Bilbao și am fost chiar reprezentat în Consiliul lor local. Uh, știu că au fost ceva probleme și pe piața de acolo. Trebuie să, să spun că foarte multe dintre plângeri și dintre afirmațiile făcute de comercianți uh, este ciudat că nu au apărut și pe alte piețe. Am ascultat cu foarte mare atenție ce au spus ambele părți. și cred că rolul Comisiei Europene uh, și felul în care și l-au prezentat a fost foarte clar. Noi acum nu facem decât să așteptăm informații, pentru că Comisia spune că trebuie să analizăm uh, acest caz din perspectiva articolului 49. Ei bine, până la urmă, regulile sunt reguli și dacă ei spun că au nevoie de mai multe informații, dacă există îndoieli, atunci va trebui să așteptăm uh, răspunsul autorităților spaniole. Apoi vom avea ocazia să revenim și să dezbatem această chestiune din nou. Poate în cadrul aceleiași petiții, poate în cadrul altei petiții depusă chiar de cealaltă parte, poate. Deci nu mai am nimic de spus. Ar trebui ca această petiție să rămână deschisă și sperăm să avem informații suplimentare. Mulțumesc colegului nostru. Încă o dată o intervenție din partea colegii noastre. Da, o să fiu uh, succintă. Uh, Înainte să ajunge la o transparență fiscală atât de bună, întrebarea este de ce acest lucru se aplică doar comercianților uh, angro de pește. Este un lucru absolut surprinzător și de aceea trebuie să investigăm, să vedem ce se va întâmpla până la urmă. Δεν ξέρω αν αναφέρουν θέσει. Ένα λεπτό παρακαλώ, ωστόσο, όχι παραπάνω. mai aveți doar un uh, minut. Vă rog, fiți succint. Mai întâi, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru atenție. În încheiere, dați-mi voie să spun că sunt de acord cu domnul Maie. Și eu sunt un cetățean al lumii, nu doar al Seviliei. Și ca cetățean al lumii, mă lasă perplex faptul că, într-o parte din lume, suntem în Sevilla anume, suntem uh, supuși unor lucruri care nu se aplică nicăieri altundeva. Și, dați-mi voie să rezum, transparența fiscală, trasabilitatea, contoarele sanitare, sunt toate foarte bune. Dar ceva nu este în regulă, pentru că în Sevilla toate aceste controle de trasabilitate sanitară și așa mai departe se efectuează doar în privința comercianților de pește, în ceea ce privește uh, legumele, carnea, fructele și toate celelalte produse din Spania, Spania probabil că ele sunt foarte nesigure pentru că nu sunt supuse acestor regulamente. Eh, Mulțumesc. E clar că acest caz trebuie să rămână deschis pentru că așteptăm uh, informații suplimentare din partea Comisiei, după care vom reveni la acest caz. Vă mulțumim pentru participare. Uh, <clears throat> Bateman Trecem acum la petiția domnului Bateman, cetățean uh, britanic cu privire la condițiile incorrecte și abuzive stabilite în contractele de închiriere pentru pub în Regatul Unit. Doamna Bateman nu este prezentă, de aceea dăm cuvântul domnului Pereira pentru a prezenta acest caz. Mulțumesc foarte mult. În prima parte a petiției, Autoarea face trimitere la contractele abuzive dintre cei care operează astfel de paburi și cei care le închiriază. În a doua parte a petiției, solicitanta cere asistență uh, juridică pentru a putea acționa justiție împotriva proprietarilor. Comisia, nefăcând o legătură directă cu chestiunea concurențială, totuși a făcut o investigație uh, detaliată. Comisia notează că piața britanică este concurențială, unde 45% dintre operatori sunt uh, liberi întreprinzători, așa numitele case libere, care nu au niciun fel de relație cu companiile de puburi. Restul de 55% a pieței este controlată de 8 astfel de case de pub. Comisia a contactat și autoritățile în domeniul concurenței din Marea Britanie și am aflat astfel că recent fusese încheiată o anchetă în acest sector al paburilor și nu se constatase nicio deficiență. În ceea ce privește a doua parte a petiției, Comisia a trans trimis autoarea petiției a îndrumat pe autoarea petiției spre o pagină de web unde se dau toate informațiile necesare pentru a putea acționa în justiție această situație. Mulțumesc, spune președinta. Ei bine, văd că ați făcut niște propuneri pragmatice vis-a-vis -vis de acest caz și mă bucur și personal că ați acordat și un sfat autoarei petiției pentru a putea găsi uh, un avocat. Așadar, acest punct poate fi considerat încheiat și acum o așteptăm pe doamna Mazzoni, care poate să preia din nou uh, conducerea lucrărilor noastre. Bună ziua. Îi mulțumesc, doamne Paladieli, pentru că m-a înlocuit. Așa cum v-am spus, uh, am reprezentat Comisia de Petiții la o conferință despre mediul înconjurător și acum reluăm de la punctul 11 și anume comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor. Reuniunea acestora a avut loc ieri seară. Încerc să vă fac o scurtă sinteză. Ordinea de zi cred că a fost distribuită tuturor, deci la punctele 1 și 2 respectiv un follow-up pe, pentru petițiile despre legea zonelor de coastă din Spania și despre raportul Aucan, coordonatorii au hotărât că în baza recomandărilor din raportul AUCAN, anumite petiții vor fi declarate închise. Iar în ce privește acele petiții care uh, au de-a face cu respectul dreptului de proprietate, s-a hotărât uh, trimiterea unei noi uh, scrisori către autoritățile spaniole pentru ca acestea să facă comentarii uh, individuale, deci asupra fiecarei petiții în parte. Și după primirea răspunsului autorităților din Spania, s-a hotărât că coordonatorii vor vedea dacă se impune uh, redactarea unui raport din proprie inițiativă pentru plenară. De asemenea, s-a vorbit despre organizarea unui atelier pe această temă și de a discuta despre protejarea dreptului de proprietate în cadrul audierii pe care o coorganizăm cu Comisia Europeană și cu Comisia Libe pe tema aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale, audiere care va avea loc pe data de 6 octombrie. În plus, vom trimite o scrisoare detaliată petiționarilor pentru ca și ei să fie informați în legătură cu hotărârile pe care le-am luat ieri. În ce privește misiunile care vor avea loc în Bulgaria și în Germania, programul vizitei din Bulgaria a fost deja trimis uh, tuturor membrilor, iar în ce privește vizita programată la Berlin, coordonatorii au hotărât ca ea să aibă loc la o altă dată, deoarece luna iunie uh, nu era un moment prielnic, nu exista suficient timp pentru a organiza bine această misiune. Acum, în ce privește raportul pe care ar fi trebuit să-l facem, uh, mă scuzați, în întrebarea solicitată de răspuns oral pe care ar fi trebuit să o adresăm împreună cu Comisia de Pescuit, am hotărât să o amânăm deoarece grupul PPE va organiza o audiere exact pe această temă și vom formula întrebarea noastră socială de răspuns oral după ce vom fi aflat mai multe elemente din această audiere. În ce privește petiția Klein, dezbătută în mai multe rânduri în această comisie și care a făcut și obiectul unei întrebări cu solicitare de răspuns oral la plenară, deci noi am hotărât să cerem comisarului delegat să-și respecte angajamentul pe care și l-a luat în uh, plenară și să accelereze soluționarea acestei uh, uh, uh probleme de o foarte mare importanță. În urma unei negocieri uh, destul de îndelungate um, cu președintele Comisiei Libe, aceasta din urmă a renunțat să mai fie uh, implicată într-un raport pe tema cetățeniei europene și atunci acesta va rămâne de competența comisiei noastre și nu va mai fi numai un aviz de opinie, ci un raport de sine stătător și uh, doamna Vălean va fi raportor pentru că ea era deja numită raportor pentru um, aviz. În reuniunea de ieri seară ne-am acordat 48 de ore la dispoziție pentru a vedea dacă ordinea de zi pentru următoarea noastră reuniune putea să fie acceptată ca tare sau nu din cauza că acest proiect de ordine de zi fusese trimis în întârziere. Cred că și dumneavoastră l-ați primit între timp și aștept acum până mâine aprobarea acestei ordini de zi. La punctul diverse, colegul Maier a cerut să aprofundăm uh, uh punctul legat de securitatea spațiului aerian uh, spaniol și am hotărât să organizăm o dezbatere pe viitor și să cerem Comisiei de Transport un aviz pe tema uh, situației din Spania. Iată care au fost punctele dezbătute ieri la reuniunea coordonatorilor. Dacă nu sunt obiecții, revenim la ordinea de zi. A, domnul Iar cere cuvântul. Äh, Mulțumesc, uh, Doamnă președinte, nu am uh, niciun fel de obiecții directe. Dacă îmi permiteți, uh, în numele colegului Busutil, o solicitare cu privire la ordinea de zi și anume petiția 1373 pe 2010 să fie transformată într-o petiție de tip A. Încă o dată, petiția 1073 din 2010. Și pe procedură. Acum, în ceea ce privește legislația privind protecția coastelor din Spania, din punctul meu de vedere, uh, Există multe argumente pentru a elabora un raport în acest sens. Pe baza discuției de ieri din reuniunea coordonatorilor, convenisem să așteptăm rezultatul autorităților spaniale și apoi să decidem cum vom continua. Asta este doar observație pe procedură. Uh, pentru ca anumite grupuri politice să nu uh, creadă că a intervenit vreo greșeală. Pentru că încă nu putem lua o decizie finală sau clară în sensul că vom face sau nu un raport cu privire la legislația cu privire la protecția coastelor în Spania. Asta a fost punctul pe care am dorit să-l subliniez. Uh, să îndemnăm încă o dată autoritățile spaniole să informeze Parlamentul cu privire la uh, situația actuală din Spania cu privire la această lege, după care vom decide cum vom continua. Deci nu v-am contrazis în mod direct și doar am vrut să fac această clarificare. Forța. Mulțumesc, domnule. Iar, deci, practic, ați evidențiat ceea ce am spus eu. Ați revenit la uh, primul punct, uh, această cerere pe care o vom adresa autorităților din Spania. Și secretariatul a notat numărul petiției pe care doriți să o vedeți transferată în categoria A. Trecem acum la punctul 14 de pe ordinea de zi, petiția numărul 1109 per 2010, adresată de doamna Simon Aller de cetățenie germană, privind ajutorul UE pentru ONG-ul italian Amice dei Bambini și dau cuvântul doamnei Eiler pentru 5 minute. Stimate doamne, stimați domni, numele meu este Simona Eiler. Acum un an, prin intermediul mass mediei germane, am dat de o temă înfricoșătoare. Este vorba de lobby-ul în domeniul adopțiilor și finanțarea acestui lobby prin uh, Uh, bani comunitari. Amicii dei Bambini, care face parte din acest uh, lobby agresiv, a încercat, uh, după ce România au hotărât să interzică adopțiile internaționale, să facă tot posibilul pentru reluarea acestor adopții internaționale. Se organizează tot mereu conferințe în care realitățile actuale din România sunt fals prezentate. După ce România s-a închis pentru adopții internaționale. Uh, numărul adopțiilor internaționale la nivel mondial a căzut la jumătate și alte țări, precum Guatemala, Ecuador și așa mai departe, au oprit această practică adopțiilor internaționale datorită traficului de copii. Pagubele pe care adopțiile internaționale le pot aduce au fost recunoscute în România în locul protejării copiilor pe piața mondială se creează o piață liberă pentru copii. Nu este vorba de protecția copiilor și de găsirea unui cămin, ci de satisfacerea unei cereri. Se știe foarte bine că adopțiile, agențiile pentru adopții nu fac nimic gratuit. Bani și proiecte de întrajutorare se uh, aduc în schimbul primirii acestor copii. un dictat al domnului Verhoeven uh, spune că adopțiile internaționale sunt traficul copii legalizat. Personal am lucrat șase ani în India uh, într-un cămin uh, pentru copii care de asemenea participă la aceste adopții internaționale. Am văzut în ce condiții trăiesc copiii de acolo. Aceștia nu sunt uh, sprijiniți, nu nu se încearcă găsirea de posibilități pentru a-i readuce familiilor lor. Se întrerupe orice legătură cu familia, cu mama, cât se poate de uh, curând. Și timpul petrecut în uh, căminele de copii uh, reprezintă o perioadă în care acești copii trebuie doar să supraviețuiască până se găsește o, o familie adoptivă. Amicii de, bai, de Bambini revenind este o agenție pentru adopții. Ei se intitulează singuri ca o mișcare a părinților adoptivi. Și Comisia Europeană susține foarte multe proiecte a acestei agenții. Aceste proiecte ar fi, se spune din partea agenției, în uh, folosul copiilor și a protecției acestora. Însă, se pare că această agenție are nevoie de astfel de proiecte pentru a avea acces la copii care să îi poată da spre adopție. Și în pofida statisticilor mondiale în domeniul adopțiilor internaționale, amicii de bambini uh, și-a crescut numărul de copii intermediați și se poate verifica și pe paginile de internet că micii de bambini militează um, împotriva protecției copiilor în, uh, în familii uh, secundare ceea ce contravine legislației în domeniul. Comisia Europeană a spus că aceste proiecte care sunt uh, finanțate cu bani comunitari nu se referă la adopții, ci la aceste îngrijiri acordate copiilor în uh, familiile surogate. Se spune de asemenea în răspunsul Comisiei că adopțiile internaționale reprezintă o competență națională. Mă întreb atunci dacă Comisia Europeană nu este competentă, de ce urmărește aproape situația din România? Comisia mai arată că România are un loc aparte în Uniunea Europeană, dat fiind faptul că este singura țară membră UE care a interzis complet adopțiile internaționale. Însă, în fapt, pentru străini este imposibil să adopte copii uh, din Austria, Germania, Olanda, Belgia și așa mai departe. În acest sens, România nu are o poziție singulară, ci acționează pur și simplu precum alte țări din vechea Europa care nu-și exportă copii. În rezumat, Aș dori să spun că dacă Comisia într-adevăr finanțează agenții de adopții și indirect uh, industria adopțiilor, nu ar fi oare mai bine ca statele naționale să fie susținute pentru a construi o structură care să oferă posibilitatea acestor copii să fie protejați în țara lor de origine, în comunitățile lor, așa cum s-a întâmplat și în România cu mult succes. Mulțumesc! Grazie pentru Vă mulțumim! Domnul Negro, din partea ONG-ului Amice dei Bambini, este prezent și îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, mă numesc Alessandro Negro și reprezint Asociația Amice dei Bambini aici la Bruxelles și am să vorbesc în numele președintelui Marco Grifini. Doresc să clarific anumite lucruri. Amice dei Bambini este o Asociația acreditată și are dreptul să se ocupe de adopțiile internaționale, dar în același timp suntem o entitate morală și o organizație non-guvernamentală. Și guvernul italian ne-a autorizat să desfășurăm proiecte de uh, ajutor pentru dezvoltare și pentru protecția copiilor. Deci, Amici dei Bambini are competențe și structuri pentru a desfășura proiecte care merg de la prevenirea abandonului copiilor până la adopția internațională. Chiar săptămâna trecută, nu mai bine zis, în urmă cu două săptămâni, am fost invitați aici la Parlamentul European pentru a discuta despre un proiect finanțat uh, uh, despre încredințarea copiilor familiilor surogat și am avut mulți parteneri uh, români pentru că acest sistem de încredințare a copiilor uh, unor familii surogat funcționează foarte bine în multe țări din lume și inclusiv în România. Amice de Bambini este finanțată de familii adoptive voluntare care cred în acest sistem și care, pentru activitatea pe care o desfășoară, nu percep niciun fel de remunerație. Nu avem nimic de ascuns, activitatea ONG-ului nostru în domeniul adopțiilor internaționale este uh, perfect transparentă unii pot să fie pentru sau împotriva sistemului de adopții internaționale, dar, cum spuneam, noi suntem un organism acreditat și, în plus, suntem o organizație non-guvernamentală și, în această calitate, putem să cerem finanțare din partea Comisiei Europene atunci când vrem să desfășurăm activități. Dar, încă o dată, sunt activități care nu au nimic de a face cu adopțiile internaționale și, oricum, adopțiile nu țin de politica europeană. Noi vorbim despre uh, scoaterea copiilor din... Uh, Uh, um, orfelinate și de plasarea lor în aceste familii uh, de um, plasament. De asemenea, numele președintelui Marco Grifini trebuie să vă anunț că În Italia, noi am uh, depus plângere împotriva petiționarei pentru defăimare pentru că imaginea noastră a avut de suferit în Italia și practic nu mai am nimic de adăugat decât faptul că ni s-a părut uh, rușinos acest atac împotriva noastră noi, care suntem o organizație care de 25 de ani de zile muncește pentru a-i proteja pe copii în Italia, în alte țări și chiar și în România, pentru că și acolo avem în continuare parteneri, printre care și autorități locale, poziția noastră, noi cerem să se redeschidă uh, posibilitatea de adopție internațională în România. Este poziția noastră. Puteți să fiți pentru sau împotrivă, dar nu suntem de acord cu această instrumentalizare politică care se face uh, cu declarațiile noastre, pentru că, încă o dată, noi desfășurăm proiecte pentru a apăra interesele copiilor și nu pentru a cere neapărat adopții internaționale. Mulțumim, spune Doamna președintă acum dăm cuvântul domnului cons- doamnei consilier Sastamonen. Mulțumesc, doamnă președintă. Această petiție se referă la cofinanțarea acordată de Uniunea Europeană Asociației Amicii dei Bambini și petiția solicită Comisiei să clarifice cheltuirea banilor europeni prin proiectele desfășurate de această asociație. Într-adevăr, asociația a primit cofinanțare prin diverse programe comunitare în decursul anilor, din 2001 până în 2009, prin fonduri Europe Aid, CARDS, FARE, programe de incluziune socială, de drepturi fundamentale și de progres. Deci diverse tipuri de programe, diverse tipuri de proiecte ca solicitant pentru genul acesta de finanțare comunitară, asociația s-a prezentat ca organism non-profit care îndeplinește criteriile unui solicitant și criteriile de eligibilitate, atât în ceea ce privește capacitatea financiară de a desfășura proiectele, cât și în ceea ce privește statutul său juridic. Comisia cunoaște faptul că, în același timp, această asociație, Amicii dei Bambini, este un organism acreditat conform Convenției de la Haga privind adopțiile internaționale din 1993. Potrivit acestei convenții, toate statele membre ale Uniunii sunt uh, părți la această convenție, cu excepția Uniunii ca atare. Prin această convenție, statele membre pot acredita organisme care să se ocupe de intermedierea adopțiilor și să fie responsabile pentru relațiile cu alte state. Comisia nu consideră că un ONG sau o asociație nu poate să îndeplinească și alte roluri. După cum am spus, a fost un solicitant care a îndeplinit criteriile de eligibilitate ale diverselor programe comunitare. Proiectele care au primit finanțare se referă la protecția copiilor și acoperă acest subiect din mai multe perspective. De exemplu, au un proiect pentru prevenirea și uh, combaterea traficului de copii în Albania uh, prin adopții ilegale și comerciale Există un proiect privind susținerea uh, uh, vieții, sprijinirea vieții după îngrijire instituțională, un alt proiect live, un alt proiect Viața după îngrijirea instituțională, incluziunea socială a tinerilor, identificarea și promovarea modelelor de bune practici, un proiect privind drepturi copiilor la o familie, îngrijire în centre de plasament, apoi îngrijire comunitară pentru, părinții, uh, pentru copiii fără atenție parentală. La selectarea acestor proiecte, după verificarea criteriilor de eligibilitate, Comisia a analizat diversele criterii de acordare conform programelor pe care deja le-am menționat. S-a evaluat totodată conținutul proiectului și s-a considerat că el îndeplinește obiectivele diverselor programe. Comisia nu consideră că aceste proiecte cofinanțate de Comisie intră în conflict cu Convenția privind drepturile copilului sau cu alte convenții internaționale ci uh, ele au ca scop îmbunătățirea copiilor în cadrul familiilor și uh, în, uh, din centrele instituționale sau din centrele de plasament, precum și sprijinirea familiilor care au adoptat copii. Toate aceste uh, proiecte sunt posibile prin convenții internaționale și în acest sens nu vedem niciun conflict cu proiectele uh, desfășurate. Totodată, Comisia nu a descoperit nicio dovadă care să arate că finanțarea comunitară nu ar fi fost folosită conform contractelor impuse de reglementările financiare. În aceste condiții, Comisia nu vede niciun motiv pentru a adopta vreo măsură în baza acestei petiții. Mulțumesc! La ringrazio. Vă mulțumim! Cerem acu, cer acum colegilor să intervină, mai întâi doamna Zanuca. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Este un caz aparte, cel pe care îl dezbatem acum. De obicei, Comisia ne tot spune că e vorba despre principiul de subsidiaritate sau că e vorba despre competența statelor membre și că nu poți intervine. Asta auzim aici tot timpul. Și legislația este competența exclusivă a statelor membre. Și acum Vreau să întreb Comisia. Oare nu putem uh, să spunem aici că ar fi vorba despre o uh, violare a principiului de subsidiaritate? E vorba aici despre un ONG finanțat din fonduri europene. Deci eu până la urmă nu am înțeles foarte bine și aș vrea să mi se spună precis aceste activități sunt, de exemplu, desfășurate în România, sunt finanțate uh, cu câți bani, din ce sursă și pentru ce activități anume. Vreau să fiu sigură că nu există niciun fel de contradicție. Domnul Boștina. Grazie, onorevole președinte. First, I would like to mention that this petition... Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să spun că această petiție uh, a unei cetățene uh, germane discută ceva evident. Mai întâi, este o chestiune de subsidiaritate, după cum s-a spus de mai multe ori de către Comisia Europeană în răspunsurile anterioare. Apoi, răspunsul de astăzi al Comisiei Europene ne confirmă temerile cu privire la standardele duble uh, cu care tratează aceeași chestiune. Pe de o parte, consideră că e o chestiune de subsidiaritate, dar, pe de altă parte, Comisia Europeană finanțează un ONG implicat în subminarea principiului de subsidiaritate. Lucru inacceptabil. Și reiterez o idee considerată ca fiind partizană data trecută de trei coordonatori, doamna Gruny, fostul coordonator PP, eu și coordonatorul de la ALDE. La scrisoarea noastră, Comisia Europeană ne-a răspuns cu un răspuns foarte slab și vag. Acum să analizăm conținutul uh, chestiunii. Avem un ONG ca, cu rol triplu uneori aceste trei roluri intră foarte puternic în conflict. Mai întâi, ei promovează drepturile copiilor. Bun, foarte bine și ar trebui să-i lăudăm. 2. Punerea în aplicare a noi legislații europene și naționale privind adoptarea, adopția de copii și adopția internațională de copii și 3 ei practică adopția de copii ca atare. Imaginați-vă, dragi colegi, că o bancă este totodată și bancă comercială, și agenție de rating, și organism de reglementare. Vi se pare acceptabil? Cum să definim mai bine conflictul de interese în cazul amicii de bambini? Pentru că este cel mai evident caz pe care îl avem. Și ținând seama de acest rol triplu, conflictual pe care îl are, Comisia Europeană vine la noi de plin cu deplină seninătate și ne spune că e în regulă, totul este bine și trebuie să acceptăm lucrurile ca atare. Eu nu pot să accept ideea că contribuabilii europeni și banii lor sunt cheltuiți uh, astfel și am o altă întrebare. Despre câți bani e vorba? Câți bani au accesat până în acest moment? Câți pentru adopții internaționale? Câți pentru îmbunătățirea condițiilor copiilor în statele membre? În care state membre? Și ce număr de copii a fost adoptat internațional de respectivele state membre? câți din România, câți din Bulgaria, câți din alte țări. Pentru că dacă analizăm bugetul dedicat unei țări și numărul de copii adoptați din respectiva țară, ar trebui să existe o legătură și această legătură trebuie tratată corespunzător de Comisia Europeană. Dacă nu, Comisia nu face decât să lasă lucrurile ca atare și asta nu este normal. Și, în final, Now we had something which is a bit intriguing. Ne aflăm într-o poziție oarecum intrigantă acum. ne Avem un petiționar care vine la Comisia de Petiții să ne prezinte petiția sa. Foarte bine. Totodată însă am avut în premieră un fel de audiatură altera pars. Și cealaltă parte a fost invitată aici ca să acuze cumva și să învinovățească petiționarul. Este inacceptabil. Nimeni nu poate învinovăți un petiționar, la fel cum niciun petiționar nu poate acuza un ONG sau o altă autoritate. Nu este o situație acceptabilă și nu ar trebui să se mai repete această situație. Acum o să vă reamintesc încă o dată faptul că Comisia Europeană trebuie să înceteze cu acest rol de partizan în tratarea foarte prietenoasă a unor cazuri și în a nu da răspunsuri la întrebări foarte concrete și grave. Există sau nu un conflict de interese? Dacă există un conflict de interese, cel puțin să clarificăm aspectele juridice și financiare și să vedem și care este impactul punerii în aplicare a procesului. Pentru că, și o să închei imediat, doamnă președinte, vă reamintesc, dragi colegi, că amicii dei bambini și alte ONG-uri au fost implicate foarte puternic în lobby-ul la Parlamentul European pentru aceeași uh, chestiune în lobby-ul în România și în alte state pentru aceeași chestiune și acum, date fiind noile reguli ale Parlamentului European, aș vrea foarte mult ca acest proces să înceteze și să fie tratat de președintele Parlamentului și de Secretariatul General al Parlamentului în baza noilor standarde și noilor reguli de etică privind decența, moralitatea de care avem nevoie. Vă mulțumesc! nu sunt Mulțumesc, colegului Boștinaru. Nu a mai cerut nimeni altcineva cuvântul, deci vă întreb acum dacă petiționarea mai dorește să spună ceva sau nu, îmi cer scuze, mai întâi comisia vrea să răspundă întrebărilor care au fost formulate de către două colegii care au luat cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc uh, uh, doamnei și domnului deputat pentru întrebări. Noi nu putem să vă oferim acum mai multe detalii decât cele deja citite despre aceste finanțări. Mai pot să adaug uh, câteva lucruri, dar uh, în rest uh, vă vom trimite această informație mai detaliată în scris. Da, a existat un proiect derulat în România în anul 2009 cu finanțare de la Direcția Generală Ocupare din programul Progress și această asociație a primit 458.000 de euro. Și era vorba despre un proiect care furniza uh, servicii sociale și se oferea de asemenea formare uh, intermediarilor din uh, care erau lucrători social. De asemenea, s-au finanțat campanii de luptă împotriva abuzului și s-a finanțat uh, campania de comunicare a rezultatelor acestui uh, proiect. Apoi, în 2008, a existat un program pe baza drepturilor fundamentale și anume dreptul copiilor la uh, familii de plasament și aici a existat o finanțare de uh, 403.000 de euro și era vorba despre o campanie care s-a derulat în uh, Italia, România uh, și <clears throat> Bulgaria. Iar obiectivul acestui proiect era uh, ajutarea organizațiilor uh, societății civile, mai bine zis, au fost finanțate uh, mai mult de 400 de ONG-uri care aveau proiecte pilot uh, pentru formarea și găsirea de familii de plasament. Mai există și un alt proiect finanțat din FARE pe perioada 2002-2003 o finanțare de 47.000 de euro uh, pentru un proiect desfășurat în uh, România, Lituania, Estonia, Letonia și Bulgaria și de fapt a, a fost finanțată o conferință regională pentru a se discuta despre copii uh, uh, fără familie, fără adăpost. Oricum, cum vă spuneam, vă vom trimite o scrisoare cu toate aceste detalii. Ați mai pus o întrebare despre faptul că adopțiile internaționale și politica de adopție uh, ar ține de principiul de subsidiaritate. Da, nu există niciun fel de reglementare la nivel european în acest domeniu politica statelor membre este cea care reglementează um, acest domeniu și uh, Comisia Europeană respectă alegerea pe care o face fiecare stat membru. Am declarat întotdeauna acest lucru. Deci fiecare stat membru are dreptul să stabilească propria politică în domeniul adopțiilor sau uh, uh, să semneze Convenția de la Haga sau nu, oricum acum toate statele membre au semnat această convenție. Și apoi în ce privește răspunsul la întrebarea despre conflictul de interese, așa cum am spus inițial, nouă ni s-a cerut să uh, clarificăm chestiunea legată de finanțare. Deci noi am spus că această asociație era eligibilă pentru a primi finanțare, noi nu am constatat să fi existat vreun conflict de interese și uh, vreun motiv pentru care această uh, organizație non-guvernamentală să nu primească finanțările pe care le-a uh, solicitat. Noi știm că această asociație este acreditată Uh, în Italia și nu numai și noi uh, acceptăm această uh, alegere făcută de către un stat de a acorda unui ONG acreditare pentru a se ocupa de adopțiile internaționale. Dar, încă o dată, pentru noi, această organizație non-guvernamentală era eligibilă pentru finanțare și până și statele membre pot să fie beneficiare a finanțelor din programe precum Progress dacă toate criteriile sunt îndeplinite. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum are cuvântul uh, doamna uh, petiționar, dacă dorește să mai adauge ceva, timp de un minut. Ich kann nicht nachvollziehen, nicht verstehen. Nu pot să înțeleg de ce pentru unii această problemă nu este direct vizibilă. Agenția acest NGO este o agenție de adopții și cred că obiectivul final, până la urmă, este adopția internațională. Mi se pare că răspunsul Comisiei este nesatisfăcător, prea puține detalii, nu a dat un răspuns direct la uh, petiția mea și faptul că este o asociație care funcționează conform legislației existente nu înseamnă că nu trebuie analizată și într-o lumină critică activitățile acesteia. Mulțumesc. Încerc să fac o sinteză a ceea ce s-a spus astăzi aici. Comisia ne-a promis o notă detaliată în scris despre toate aceste proiecte care au fost finanțate și cu cât anume uh, au fost finanțate, deci în așteptarea acestei comunicări din partea Comisiei lăsăm petiția deschisă și apoi vom vedea ce se va mai întâmpla. Dar oricum avem această senzație că deocamdată Parlamentul nu este competent, dar rămâne un anumit aspect care nu a fost bine clarificat. și la reuniunea coordonatorilor poate că vom putea să vedem exact despre ce este vorba în această petiție și care sunt punctele care încă nu au fost clarificate. Vă mulțumesc. pe la următorul punct de pe ordinea de zi. Petiția de la punctul, punctul numărul 17, prezentată de John E. Doherty, care reprezintă Asociația Conducătorilor Auto din Irlanda și dau cuvântul petiționarului John Doherty, care este în sală. Bună dimineața, numele meu este John Doherty, sunt uh, președintele uh, Irish Drivers Association. Vă vorbesc în numele asociației mele și în numele cetățenilor Republicii Irlanda. În 1972 am modificat Constituția datorită aderării la Uniunea Europeană și Irlanda a primit derogare de la articolul 14 care urma să expire în 1992. Guvernul irlandez știa că aceasta urmează să expire și că uh, taxele vamale urmau să fie modificate. Potrivit articolului 25, taxele vamale trebuie interzise între statele membre și din 1992 și Constituția irlandeză trebuia să respecte acest lucru prin actualizarea conform normelor europene. Consider că aceste taxe uh, încalcă articolul privind liberta, uh, libera mișcare a bunurilor și uh, discriminează cetățenii irlandezi în contextul cetățeniei europene. Bruxelles a făcut anumite referiri în acest sens la articolul 110, fostul uh, articol 90 privind uh, protecția bunurilor indigene. Irlanda nu respectă aceste criterii pentru că nu produce sau nu asamblează autovehicule. Profit de această ocazie pentru a vă explica cum funcționează piața auto la noi. set. înțelege că taxa de înmatriculare reprezintă 36% din valoarea vehiculelor importate. și mai există o altă taxă de 36%, deci plătim taxe în valoare de 72%. Dacă nu, ă, autoritățile vamale pot să sechestreze respectivul vehicul. Aceste taxe încalcă principiul proporționalității ă, Uniunii Europene. dacă nu plătește aceste taxe, poți să ajungi să plătești o amendă de până la 5.000 de euro și să ai uh, cazier. Uh, vă rugăm să luați măsuri pentru a uh, întrerupe plata acestei taxe imediat și, și să. Pentru că dacă nu, cetățenii irlandezi vor înțelege că autoritățile de la Bruxelles nu iau nicio măsură în acest sens. Vă mulțumesc. Totodată o să dau cuvântul colegului meu să continue. Bună ziua, eu sunt John Lerman, sunt președintele uh, Irish Drivers Association. Se pare că există o lipsă de transparență în Uniunea Europeană în legătură cu aceste uh, taxă vamală sau taxă de uh, înmatriculare. Nu mai e vorba de o taxă, e vorba de uh, ceva care cauzează probleme grave în țara noastră, pentru că avem o Constituție care spune clar că nicio persoană nu uh, poate fi acuzată de nicio infracțiune și să li se ia bună, bunurile. Dar, totuși, acest lucru se întâmplă. Există și o încălcare a articolului privind proprietatea privată. Deși guvernul garantează că nu uh, se vor adopta legi împotriva Constituției sau dispozițiilor acesteia, este clar că prin această lege se încalcă drepturile constituționale și, după cum a spus John, și principiul proporționalității. Lucrurile au mers prea departe. De 9 ani tot plătim taxe ilegale și ni s-a spus că uh, totuși există o piață internă uh, care va acoperi, care va uh, reprezenta o zonă fără granițe interne în care bunurile și capitalurile se pot mișca liber conform prevederilor tratatului de la Roma, dar acest lucru nu s-a realizat. Rugăm Comisia să analizeze bine această problemă și am aprecia o decizie corectă și decentă. O să-i dau cuvântul acum lui Jerry Connolly, următorul vorbitor. Okay. You're on. This, this contentious tax, it comes... Această taxă uh, se percepe conform uh, legii din 1992. Secțiunea respectivă este secțiunea 132, care spune că, pe lângă orice alte taxe, conform dispozițiilor acestui capitol și regulamentelor cu intrare în vigoare din 1993, va exista o taxă de înmatriculare uh, în valoare specificată printr-un act al Parlamentului conform uh, valorii adecvate la înregistrarea vehiculului. Sigur că este vorba de o acciză și taxă vamală de culise. Și toată lumea știe că așa este. Deci am vrea ca Parlamentul și Comisia Europeană să analizeze acest lucru pentru că considerăm că este o piedică în libera mișcare a bunurilor și a oamenilor și uh, contravine relațiilor dintre Irlanda de Nord și Republica Irlande. Vă rugăm să analizați această problemă. Știm că și Comisia Europeană are temeri în acest sens și așteptăm decizia ei. Mulțumesc! Grazie a tutti e tre. Vă mulțumesc acum în numele Comisiei, da cuvântul doamnei Anne-Marie Brun. Petiționarul spune că taxa de înmatriculare este de fapt o taxă vamală sau chiar o acciză care este deosebit de mare și care ar trebui să fie ilegală însă taxa de uh, înmatriculare a vehiculelor peste tot în Europa este deosebit de complexă și încă nu s-a considerat că este o frână uh, în calea bunei funcționări a pieței interne. În plus, ea ține de competența statelor membre și Comisia nu poate să facă mare lucru pe termen scurt pentru a schimba situația. Deocamdată statele membre sunt libere să taxeze autovehiculele de pe teritoriul lor național așa cum uh, o, o doresc. Și un mare număr de state membre practică asemenea taxe. Ele trebuie să respecte articolul 103 din tratat care interzice discriminarea directă sau indirectă uh, a produselor provenind din alte state membre. E adevărat că în cazul Irlandei anumite aspecte eh, legate de taxa de matriculare fac parte dintr-o eh, procedură lansată în fața curții de la Luxemburg pentru nerespectarea dreptului comunitar, însă nu sunt strict legate de eh, obiectul petiției și din motive de confidențialitate nu pot să vă spun mai multe, Însă pot să vă spun că nu există nicio legătură între această cauză uh, de la Luxemburg și obiectul petiției. Dar aș vrea să subliniez faptul că Comisia a încercat în uh, nenumărate rânduri să înlăture toate aceste obstacole de natură fiscală, însă nu a fost încă posibil deoarece statele membre nu sunt încă de acord. În 2005, de exemplu, a existat o propunere de directivă care nu a fost adoptată până la urmă. Iar în ce privește nivelul ridicat al acestei taxe, încă o dată statele membre au toată libertatea de acțiune în acest domeniu, atâta timp cât nu există o discriminare față de tax, de mașinile produse în țara respectivă sau deja existente pe piața națională și, de asemenea, statele membre au toată libertatea de a stabili căile de penalizare pentru acei posesori de autovehicule care nu se achită de acele taxe. Vă mulțumesc! Grazie, Vă mulțumesc! Dau cuvântul acum doamnei De Brun. Vă mulțumesc! Eu nu vreau să contrazic această idee că fiecare stat uh, are autonomie și suveranitate fiscală, însă este totuși un caz căruia trebuie să-i acordăm toată atenția și ar deveni o chestiune de natură europeană, pentru că este vorba despre faptul că multe persoane trăiesc în zone de frontieră, lucrează într-un stat membru, locuiesc într-un alt stat membru și uh, dețin un autovehicul. Există chiar și aceste localități uh, care practic uh, sunt adevărate enclave într-un alt stat membru. Mă gândesc la un exemplu anume, o, o localitate care are numai șapte kilometri uh, uh, de uh, teritoriu național și restul este frontieră cu un stat vecin. Deci, haideți să facem un calcul. Dacă cineva cumpără un, un autovehicul de cealaltă parte a frontierei și atunci când se mută dintr-un stat în altul își ia autovehiculul și trebuie să înmatriculeze acest vehicul în noul stat, da, e normal să plătească o taxă, dar nu e normal să se ceară aceste persoane să mai plătească și o altă taxă care ar mări cu mult uh, prețul inițial al um, acestui autovehicol. Deci trebuie să subliniem faptul că uh, se distorsionează buna funcționare a pieții interne. Și e normal ca posesorii de autovehicule să nu dorească să plătească o asemenea taxă. Și apoi nici nu se dă uh, posesorilor de autovehicule timp să hotărească dacă vor să-și matriculeze mașina în noua lor țară sau nu, pentru că sunt imediat uh, penalizați, pot fi foarte ușor opriți și mașina le este confiscată de către <clears throat> vamă. Și de aceea acum mulți posesori de autovehicule uh, ajung în fața tribunalelor pentru faptul că nu sunt de acord cu felul în care le-a fost uh, confiscată mașina. Da, e vorba despre o competență națională, dar având în vedere relațiile transfrontaliere, fie ele comerciale sau de altă natură, care intervin în aceste cazuri, cred că este vorba și despre o chestiune europeană. Deci ar trebui să fim mai atenți la felul în care se desfășoară uh, lucrurile. Mulțumesc, domnul Iar are cuvântul. Also wenn man uh... Ich hätte fast gesagt, das ist Ei bine, aș spune că este practic vorba de un fel de autoînșelătorie, pentru că o taxă, taxă pe înmatriculare de 36%, semnalul este că practic nu-mi doresc aceste autovehicule pe piața mea. Este un fel de strategie chiar dacă îi se dă alt numă, nume, Presupun că și în uh, Germania există un fel de taxă de înmatriculare de 100-200 de euro. Trebuie să trec întâi pe la inspecția tehnică prin intermediul TÜV sau DECRA și este până la urmă o taxă uh, normală și s-ar putea spune că statele membre au dreptul la așa ceva, însă 36% mi se pare uh, excesiv. Și dacă am înțeles corect răspunsul comisiei, acesta dă oarecum dreptate petiției. În principiu, însă, ar trebui să spunem că dacă devii membru al Uniunii Europene, o face în mod voluntar, nimeni nu o face obligat și cine devine membru al Uniunii Europene subscrie și la piața comună și nu putem decât apela la statele membre să nu se încerce în continuare prin astfel de invenții fiscale, un fel de oprire, o barieră de intrare pe piață. Poate că în Irlanda este mai ușor pentru că este înconjurată de apă. pentru că altfel s-ar găsi poate un fel de uh, modalități și din partea cetățenilor să-și păstreze domiciliul în, de cealaltă parte a frontierei, de pildă. Însă, până în momentul de față, se pare că Irlanda uh, nu a dat curs niciun indemn din partea Comisiei. Așa am înțeles eu uh, răspunsul Comisiei, că Comisia constată că există uh, o deficiență, însă Irlanda refuză cu totul să ia notă de această chestiune, pentru că, sigur, există competențe naționale, însă acestea se, în cazul de față sunt excesive și nu corespund regulilor pieței comune. Nu pot decât să susțin uh, autorul petiției ce putem face noi. Am uh, putea formula și noi o adresă. Constat că Comisia încearcă deja din 2005, prin intermediul unei propuneri de directivă, să elimine această problemă. Irlanda încă refuză. Întrebarea este ce se poate face. Pentru că suntem oarecum uh, neajutorați. Și personal uh, sunt uh, supărat pentru a exprima lucrurile așa, pentru că dacă am tratat toate lucrurile în Europa ca atare, n-ar mai funcționa nimic. Președinte, înțeleg. Cred că Acum voi mai da cuvântul doar unui singur reprezentant al semnatarilor pentru o replică uh, finală, iar apoi vom vedea ce decizie vom lua în comisie. Actually, a point has been missed here. De fapt, uh, s-a ratat o idee și anume că dacă se importează un vehicul comercial, taxa de înregistrare e de 50 de euro, dar un autoturism de pasageri de aceeași valoare poate să coste 3000 de euro. Această taxă de înmatriculare nu este o taxă, de, uh, o taxă vamală, pentru că atunci de ce un vehicul comercial ar costa mai puțin decât unul de pasageri? Asta este o chestiune. Apoi, alta. Am pierdut mii de locuri de muncă. Irlanda de Nord a pierdut probabil 50 de milioane de vehicule conform acordului de liber schimb. Asta nu poate să se întâmple pentru că fiecare cetățean are dreptul să ajungă în instanță dacă dorește, dar acest drept nu este acordat cetățenilor și se încalcă principiul proporționalității. Să înțelegem că Europa nu înseamnă nimic pentru noi. De ce am semnat tratatul dacă nu înseamnă nimic? Pentru că tratatul de la Roma spune foarte clar. Taxele vamale sunt interzise între statele membre. Această interdicție se aplică bunurilor uh, de natură fizică, dar acest lucru nu s-a întâmplat a fost evitat și s-au folosit alte metode pentru a, produce, a obține venituri masive de la oameni. Nu mai credem în Europa, dacă Europa nu ne susține în această situație. Vă mulțumesc foarte mult! La ringrazio. Eh, credo sicuramente di poter Vă mulțumesc. Înțeleg eh, din intervențiile tuturor eh, celor care au luat cuvântul că petiția trebuie să rămână deschisă pentru că pe fond Comisia de Petiții va trebui să analizeze pașii de urmat. În orice caz, este vorba și de o procedură de încălcare chiar dacă nu specific pe tema ridicată în discuție de petiționari, dar în orice caz cred că se impune o informare mai cuprinsătoare din partea Comisiei, ținând cont de caracterul sensibil al temei și urgența de a da un răspuns la chestiunile ridicate în discuție. La nivel de coordonatori, va trebui să evaluăm oportunitatea de a veni cu instrumente care să aibă ca efect un răspuns public, eventual o interogare, însă cred că se impune ca coordonatorii acestei comisii să analizeze mai în detaliu aceste aspecte. Dacă nu mai sunt alte intervenții, ba da, domnule Iar întreaga mea susținere pentru cele spuse. Doresc doar ca petiționarii să plece acasă cu senzația că nouă ni se pare că această situație este inadmisibilă și, și cred că și noi ar trebui să redactăm o adresă către autoritățile irlandeze pentru a vedea cum justifică acestea de fapt această situație și în plus, sigur, problema ar trebui făcută publică pentru a discuta eventual uh, tema într-o audiere la Parlamentul European. Președinte, Foarte bine, oricum vom relua tema la reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc petiționarului. Încheiem acest punct și trecem acum acum la următorul punct, la petiția numărul 8, de la punctul 18, petiția cu numărul 1211 per 2009, adresată de Leont Brevdo și următoarele 1053 pe 2010, adresată de Antonio și Suzana Cifeli cu privire la dubla impunere în Italia și Germania și aceasta din urmă și Germania și Franța prima. Sunt prezenți petiționarii celei de-a doua petiții menționate și dau acum cuvântul domnului Antonio Cifeli. Mulțumesc, bună ziua, mă numesc Antonio Cifeli, lucre, uh, trăiesc în uh, Germania de 22 de ani și problema a luat naștere în 2002. Mă ocup lucrez pentru o firmă italiană și în ultimii ani am fost uh, dublu impozitat și nu sunt uh, de acord cu faptul că în Italia mi se trage din venit un impozit lunar și mai ales nu sunt de acord cu valoarea acestei, acestui impozit. Am fost pus oarecum cu spatele la zid. Eu lucrez în uh, Germania și practic aproape toate bunurile mi-au fost puse sub uh, puse sub sequestru și mai trebuie să plătesc și impozitele germane. Toată lumea dorește impozite de la mine și susțin că au dreptul să facă acest lucru. Italienii mi-au spus că lucrez pentru un angajator din Italia, care este registrat în Italia și astfel nu îmi pot înapoia impozitele, iar uh, soția mea și cu mine am fost practic ruinați de această situație. Președinta, din partea reprezentanților comisiei, dau acum cuvântul doamnei Marina Whitehouse. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc petiționarului pentru prezentarea sa. Dați-mi voie să uh, vă prezint puțin situația așa cum o vedem noi la comisie. L-am ascultat pe petiționar care e cetățean italian care locuiește în Germania. A interesul său principal este în Germania și de aceea este contribuabil în Germania. Prin urmare, Germania are dreptul să impoziteze veniturile. Petiționarul, domnul Cifeli, este un șofer de camion. El își exercită activitatea nu doar în Germania, nu doar în Italia, ci în toată Uniunea Europeană și am fost informați că locul său de activitate peste jumătate de an este în călătorii în Germania, Spania, Franța, dar nu în Italia. Iar weekendurile le petrece cu familia în Germania. Faptul că domnul Cifeli este angajat de o societate italiană, este înțeles de administrația fiscală italiană ca fiind suficient pentru ca ei să îi ia un impozit de 100% din salariul italian president in Germany, again on this cell. Petiționarul a solicitat o uh, rambursare a acestor impozite, dar aceasta nu i s-a acordat, iar autoritățile fiscale germane au inițiat o procedură de acord reciproc. atunci când un, cetățean este angajat de un stat membru, dar își exercită activitățile în alt stat membru și locuiește în acest al doilea stat membru, de obicei, statele membre au uh, încheiat convenții privind uh, dubla impunere în care își alocă drepturile de uh, impunere. Deci hotărăsc între ele cum să impoziteze contribuabilii activi în ambele state. Și o asemenea convenție de dublă impunere există între Germania și Italia, iar articolul 15 al ei vorbește despre serviciile independente în care prin care se alocă aceste impozite. Comisia înțelege că această dublă impunere uh, a petiționarului este datorată interpretării diferite a celor două state membre ale dispozițiilor Convenției. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene nu conține nicio dispoziție care să dea Uniunii Europene dreptul să acționeze și nu există nicio uh, dispoziție privind eliminarea dublei impuneri. Deci, din păcate, deși Comisia recunoaște faptul că dubla impunere este un obstacol pe piața internă, noi nu avem puterea să facem prea multe în acest sens. Ascoltiamo anche eh, il Haideți să dăm cuvântul și consilierului Roca Taliata. Înainte de a-i da cuvântul însă, aș dori să precizez că petițiile care au aceeași temă sunt în număr de patru, uh, alte două pe care nu le-am menționat încă și în special cea de-a patra vorbește și despre acest conflict uh, care uh, există între dubla impunere în Portugalia și Germania. Dau acum cuvântul uh, consilierului Roca Taliată. Mulțumesc, doamnă președinte. Cazul la care mă voi referi eu acum, cazul Brevdo, e, din fericire, diferit de cel al domnului Cifeli. Pe baza ultimelor informații pe care petentul le-a transmis la Parlament, nu rezultă că e vorba de un caz de dublă impunere. E un caz pe care același petent îl petiționar, îmi cer scuze, îl clasifică ca un fel de discriminare. E vorba și aici de aplicarea unei convenții bilaterale și încă o dată, pentru a repeta chestiunile menționate deja în această cameră. Este vorba de un caz de fiscalitate directă, așadar intrăm într-un uh, domeniu al subsidiarității, proporționalității acțiunilor Comisiei. Așadar, uh, aici competența aparține în mare parte statelor membre, pentru că armonizarea este destul de mică. S-ar mai putea adăuga și că e vorba de un o temă care este supusă unanimității statelor membre, iar uh, acest domeniu al fiscalității este unul deosebit de sensibil pentru statele membre, în special în acest moment de criză. Pentru a aprofunda subiectul menționat de domnul Brevdo, permiteți-mi să-l descriu în câteva cuvinte. Este vorba de un cetățean german care locuiește în Germania, dar care uh, lucrează în sectorul public în Franța. Este un adevărat cetățean european, am putea spune, pentru că în 95, când s-a semnat convenția între Germania și Franța, cazurile de persoane de naționalitate diferită care lucrau în serviciile publice în cealaltă parte a frontierei erau rezervate poate doar personalului diplomatic și la câteva alte persoane. Nu era un lucru obișnuit de a lucra în sectorul public fiind de cetățenie diferită. Nu e vorba de fapt de o impunere dublă, ci se supune taxării uh, și impozitării din Germania, care este mai ridicată decât în Franța. Și dânsul se compară cu alți colegi <clears throat> care sunt într-o situație similară și consideră că faptul că se supune impozitării din uh, Germania înseamnă pentru el că suportă un fel de impozitare dublă față de alți colegi. Aceasta este situația, însă Curtea de Justiție s-a pronunțat deja în acest sens, specificând faptul că există nivele de impozitare diferite în țări diferite și că convenția bilaterală face în mod specific o diferențiere între cei care lucrează în sectorul public și cei care lucrează în sectorul uh, privat și uh, de asemenea între lucrătorii de frontieră. Nu este cazul din, uh, un caz de 98 uh, este foarte similar cu cel al domnului Brevdo. Însă, din păcate, pentru cazul specific al domnului Brevdo, trebuie să conchidem că nu este vorba de o dublă impunere, așa cum afirmă dânsul, și nu este vorba nici măcar de discriminare, pentru că, fiind supus unui impozit superior, pentru că statele membre în convenția încheiată au decis să folosească și criteriul de naționalitate ca un criteriu de distinctiv pentru a-și repartiza suveranitatea de impunere, iar Curtea de Justiție consideră acest uh, criteriu un cor- criteriu corect pentru repartizarea acestei suveranități fiscale și mă voi opri aici. Mulțumesc. <clears throat> Îi dau cuvântul și lui Filip Zvitala, care dorește să ia cuvântul uh, <clears throat> pe marginea petiției lui uh, domnului Hans De fapt, <clears throat> această petiție este despre recunoașterea reciprocă a documentelor de către diferitele state membre, iar petiționarul spune că autoritățile <clears throat> nu recunosc acele documente care specifică faptul că soția dumnealui nu are venituri în Portugalia. Iar autoritățile din Portugalia par să nu recunoască documentul emis de autoritatea fiscală germană. Deci nu e vorba despre o dublă impunere, ci mai degrabă despre o problemă de cooperare între autoritățile fiscale din două state membre. Și acest subiect ar putea să fie tratat din perspectiva directivei ajutorului reciproc, care stipulează că statele membre pot și trebuie să coopereze astfel încât să evite dubla uh, impozitare a contribuabililor europeni. Un al doilea aspect, autoritățile fiscale din statele membre întâmpină dificultăți uh, în aplicarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri. Însă, încă o dată, aici este vorba despre competența statelor membre și Comisia nu poate să intervină sau să se amestece în uh, politica națională. Noi putem să-i sfătuim pe acești contribuabili, pe acești petiționari, să uh, fac apel la rețeaua Solvit. Acest serviciu al comisiei care poate să îi ajute în asemenea situații unde statele uh, nu reușesc să coopereze. Așa cum a spus și colegul meu, dubla impozitare este văzută de comisie ca fiind o problemă pentru piața internă. Și, dar comisia însăși nu are nicio putere să evite această dublă impozitare uh, în baza uh, tratatelor. Președinta, trebuie să dau din nou cuvântul domnului Roca Taliata care vrea să facă o precizare despre petiția domnului Engeman. Da. Numai pentru ca să răspund la toate petițiile prezentate. În ce privește pe domnul Engeman, este un cetățean german care a lucrat într-o instituție sanitară franceză timp de o anumită perioadă și a locuit atunci în Franța. Dar apoi dumnealui a hotărât să se mute în Germania, dar nu mai era salariat, ci lucrător independent. Și, drept consecință, el trebuie să plătească impozit în Germania. Nu avem toate elementele în această petiție, dar probabil că Germania a considerat că acum avea domiciliul în Germania și a hotărât să îi perceapă impozit, dar și Franța continuă să-i perceapă acest impozit și dumnealui n-a găsit nimic mai bun de făcut decât să se transfere în Germania pentru a evita această dublă impozitare. Comisia uh, uh, este solidară cu dumnealui, înțelege problema și suntem conștienți de faptul că dubla impozitare contravine bunei funcționări a pieții unice și nu putem decât să spunem că statele membre ar trebui, prin intermediul acordurilor de prietenie, a convențiilor bilaterale, să găsească căi de a rezolva aceste conflicte și aceste cazuri de uh, uh, dublă impozitare, aceste convenții bilaterale uh, uh, le oferă posibilități de a acționa în interesul contribuabilor. Vă mulțumesc. A cerut contul domnul Bulan. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am să răspund uh, fără să intru în detaliu pentru fiecare petiție în parte, dar există anumite puncte în comun. Și anume cazurile de dublă impozitare. Da, trebuie să spunem că dubla impozitare face obiectul mai multor convenții bilaterale dintre statele membre și, așa cum a spus și reprezentantul Comisiei, în general, asemenea uh, uh, cazuri de dublă impozitare sunt rezolvate pe, cazuri, pe cale amiabilă. Se pare însă că petiționarii au încercat deja uh, să obțină um, o rezolvare și nu au reușit, de aceea au ajuns cu petițiile la noi. Putem să ne întrebăm dacă plângerile acestor petiționari sunt admisibile. Toată lumea este de acord cu faptul că existența dublei impozitări uh, uh, este nocivă pentru piața internă, dar dacă Comisia ne spune că nu are competențe în domeniu, atunci aș vrea să îi reamintesc două sau trei articole din uh, Tratatul asupra funcționării Uniunii Europene. De exemplu, articolul 46, literele A și B, care vorbește despre libera circulație a bunurilor și a serviciilor. Apoi se vorbește despre buna cooperare între administrațiile din diferitele state membre și că acestea au datoria de a alătura toate obstacolele din calea liberei circulații a lucrătorilor. Apoi, articolul 49, care vorbește despre uh, îngrădirea libertății de uh, circulație și de stabilire într-un alt stat membru, această îngrădire fiind, bineînțeles, interzisă. Apoi, articolul unde se spune că printr-o cooperare strânsă între administrațiile naționale și prin eliminarea procedurilor și a practicilor administrative care decurg din legislația internă sau din acorduri încheiate între statele membre care ar decurge din uh, um, prevederi precedente, deci toate aceste uh, prevederi ne arată că instituțiile au un rol de jucat în ce privește aceste duble impozitări. Cu atât mai mult când este vorba despre cazuri în care s-a făcut apel la căile de recurs deja existente. Și în ce privește anumite cazuri de dublă impozitare, poate că am putea să sugerăm să existe posibilitatea platei taxei uh, uh, legată uh, de domiciliul uh, unui cetățean și de plata impozitului pe salar uh, în Uh, acea țară unde uh, uh, cetățeanul își are serviciul. Și m-am gândit, de exemplu, și la cazul personalului navigant, fie el de pe nave comerciale sau tehnice. Acest personal navigant își are domiciliul în toate colțurile lumii și totuși lucrează pe nave cu pavilion european. Cum sunt aceștia impozitați? Ei plătesc un impozit pe salar în uh, țara unde este înregistrată uh, uh, compania care îi angajează, dar asta nu îi împiedică să plătească o taxă uh, și în statul în care sunt domiciliați, dar o taxă care se țină uh, numai de faptul că ei și-au domiciliul acolo, nu un impozit pe salar. Domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a completa pe colegul Boulon, aș dori să spun doar că ne dorim o piață comună, vrem liberă circulație pentru cetățeni, uh, mărfuri și capitaluri. Să constatăm că statele membre construiesc artificial din nou granițe, de aceea consider că Comisia nu are doar dreptul, ci și obligația să intervină, pentru că dacă un cetățean ce trăiește într-o țară, lucrează în altă țară și mai are poate în a, într-o a treia țară un sediu de firmă, acest lucru trebuie să devină norm, ca normalitate în Uniunea Europeană, pentru că ne dorim ca oamenii să circule liberi. Însă, până la urmă, m-am gândit că noi ar trebui să fim recunoscători că suntem membri ai Parlamentului European și uh, suntem supuși unor reguli speciale pentru că se recunoaște ceea ce plătesc uh, aici. Deci nu mi se uh, impozitează dublu veniturile. Un apel aș dori să fac la statele membre, cine își dorește o piață comună, trebuie să ajungă la un consens și în ceea ce privește impozitarea. Și uh, grotescă este situația că dacă tot au astfel de acorduri pentru viitoare duble impuneri, uh, până la urmă le interpretează diferit poate să o facă din partea noastră, dar nu pe spinarea omului simplu. Și dacă citesc aici că până la 65% din venit trebuie plătit ca impozit, este o situație care aduce atingere bazelor existențiale a unei persoane. De aceea aș spune încă o dată Comisia nu are doar dreptul, ci și obligația să intervină. Și ce mi-a mai trecut mie prin cap a fost întrebarea ce anume putem face noi. Ți-a propus uh, apelarea la Solvit. Întrebarea mea este, nu putem și noi să înaintăm această petiție către Solvit sau nu avem voie? Haideți să facem noi acest lucru ca și uh, Comisia de Petiții. Întreb secretariatul, avem voie să înaintăm noi această cerere. Dacă avem voie, aș prelua acest dosar și l-aș mâna solvit cu rugămintea de a găsi o soluție rapidă. Și, în plus, cred că n-ar fi o idee rea să invităm și statele implicate uh, Uh, la o astfel de reuniune a Comisiei de Petiții. Să vedem cum interpretează ei această uh, situație de a impozita 65% un venit și asta prin legislație fiscală. Poate că o astfel de invitație ar uh, avea ca consecință găsirea unui consens și bineînțeles că consider că petițiile trebuie menținute deschise, este <clears throat> ceea ce putem face pentru petiționari. Am constatat un mare deficit uh, în curtea statelor membre, pentru că cine își dorește o piață comună trebuie să regleze și chestiunile fiscale, pentru că altfel lucrurile nu funcționează. Și ceea ce fac acești oameni pe care îi audiem astăzi de a trăi într-un stat, a lucra în altul și de a înființa o firmă, poate în alt, o a treia țară, este exact viitorul pe care ne-l imaginăm pentru Uniunea Europeană și nu putem veni cu legislația fiscală pentru a îngrădi acest lucru. Se... Mulțumim. Petiționarul, petiționarii doresc să mai ia cuvântul. Vă rog să vă aprindeți microfonul. Doresc un singur lucru. Eu mă simt puțin discriminat de către autoritățile fiscale germane pentru că colegii mei din aceeași companie care trăiesc în Germania nu sunt impozitați și de aceea sunt eu supărat. Vă mulțumesc. Eu lei. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Însă, dincolo de ce au spus reprezentanții comisiei, pentru că toate petițiile acestea aveau un, un uh, punct în comun, e clar că Parlamentul nostru are datoria de a ancheta fiecare caz în parte pentru fiecare petiție pe care am primit-o și atunci o să trimitem uh, o scrisoare a autorităților naționale care sunt implicate în uh, cazurile personale a tuturor petiționarilor și îi vom întreba dacă nu doresc să vină la o reuniune a comisiei noastre pentru a discuta despre toate aceste probleme și apoi vom vedea uh, ce vom face. Deci vom cere o părere din partea autorităților naționale. Vă mulțumesc, lăsăm petițiile deschise și putem să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Das ist wichtig für die Petenten, kam der Hinweis. Äh, Încă o dată, este important pentru petiționari. Și de aceea întrebarea mea, avem voie să trimitem mai departe aceste solicitări către Solvit în calitate de comisie, pentru că nu știu exact procedura. Comunic. Da, da, spune președinta, putem să cerem și rețelei Solvit să acționeze dacă are competențe în acest sens, dar David va să adauge ceva. În general, Solvit facilitează relația dintre cele două sau multe state membre implicate. Deci dacă noi vrem să interpelăm statele membre, nu știu dacă este bine să cerem și rețelei Solvit să o facă în același timp cu noi. Oricum ar trebui să uh, evităm cazul în care comisia vine și ne spune la câteva luni după ce au fost primite petițiile că trebuie să facă apel la Solvit. Solvit ține de comisie și uh, normal ar fi fost să le spuneți acest lucru de la bun început. Domnul Bulan la proposition Propunerea de a confrunta statele membre mi se pare judicioasă, dar nu trebuie să ne oprim la aceste patru petiții. În acest... Ar trebui să interpelăm statele membre vizate și care au toate convenții de dublă impunere, ceea ce extinde foarte mult câmpul de, uh, câmpul de intervenție. Eh, Mulțumesc. Da, o să cerem în scris ca în cazul în care statele membre nu acceptă să fi, trimită un reprezentant la reuniunea noastră, să ne răspundă măcar în scris și în ciuda ce a spus David, cred că putem să trimitem uh, o notă și la Solvit pentru ca toată lumea să poată să ia măsuri în limitele competenței sale. Dacă nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul, putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. V-am dorit să faceți o precizare da, din partea comisiei. Am să fiu foarte succint. Numai ca să răspund domnului Iar, vreau să precizez faptul că Comisia deja a făcut ceva și continuă să acționeze în acest domeniu. Vreau numai să subliniez acest lucru. Noi știm foarte bine că atunci când avem 27 de state membre și 27 de sisteme fiscale diferite, se ajunge la cazuri de conflict între legislații, de suprapunere și la uh, situații de duplă impunere. În nenumărate rânduri, această comisie a primit petiții despre cazuri de dublă impunere. Și există și cazuri de dublă non-impozitare, așa cum spunea domnul Cifeli. Dar asemenea cazuri nu, nu sunt transmise nici către comisia dumneavoastră, nici către comisia executivă. Dar este o situație care se explică prin lipsa de coordonare între uh, a acțiunilor diferitelor state membre. Comisia a făcut deja o comunicare în luna decembrie anului trecut uh, pe tema obstacolelor uh, în calea activităților transfrontaliere și am menționat acolo și pericolul de dublă impunere și am lansat și o consultare publică. Am primit multe răspunsuri și avem intenția în luna iulie anului în curs să facem o comunicare pe subiectul dublei impuneri. Și de asemenea, pentru anul viitor, vom face o propunere concretă care să creeze un mecanism ce obligă statele membre să rezolve uh, pe cale amiabilă toate cazurile de dublă impozitare, astfel încât să se ajungă la eliminarea acestora. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați dat posibilitatea să mă exprim. Președinta, vă mulțumim pentru precizări și acum trecem la petițiile de la punctul numărul 19. Petiția domnului Pierre Gerald de cetățenie belgeană în numele Comitetului de Apărare a uh, cetățenilor belgo-francezi care trăiesc lângă graniță în ce privește impozitarea pensiilor suplimentare franceze din Belgia și petiția numărul 6 din 2011 în numele uh, Comitetului de Apărare a lucrătorilor transfrontalieri din regiunea Mosel privind impostarea de către Germania a pensiilor lucrătorilor transfrontalieri domiciliați în Franța. Și acum dau cuvântul petiționarilor. Madame la Présidente. Doamnă președintă, doamnelor, domnilor, Pierre Gerard, bună ziua! Se impun câteva precizări pentru a clarifica puțin dezbaterea vis-a-vis de petiția depusă de comitetul de Defense de Frontalier Belgo-Francais, o asociație care există din 1971, deci uh, va număra anul acesta 40 de ani de activitate. Problema pensionarilor și a viitorilor pensionați rezidenți în Belgia și care au lucrat sau lucrează în Belgia se pune vis-a-vis de uh, metodele de uh, pensie aplicate de Belgia. Aș dori să vă atrag atenția asupra următoarelor. În primul rând, a fost necesar aproape 40 de ani pentru ca uh, adoptarea, pentru adoptarea Convenției din 1964 și pentru că această adoptare să ducă la fiscalizarea veniturilor lucrătorilor eh, rezidenți în eh, Belgia și care lucrează în Franța. Dacă ar fi să tragem concluzii cu privire la aceste noi dispoziții în materie de fiscalitate, am putea spune că pensionarul actual și care a plătit impozitele în Belgia a făcut așa pentru că țara de reședință nu a uh, adoptat mai repede Convenția din 64. Nu voi uh, insista cu privire la miliardele de euro care au fost uh, care s-au adus astfel în țara respectivă, la salariilor și contribuțiilor noastre. Această nouă modalitate convențională de fiscalizare ar trebui schimbată și acest status quo este la originea plângerii noastre. În al treilea rând, pe lângă această lacună, grea pentru uh, pensionari, sperăm ca cel puțin fiscalitatea aplicată pensiei complementare franceze, primul pilon, să rămână în statul belgian fiind asimilată cu uh, cel de-al doilea pilon. Uh, Constituția belgiană reacționează prin legea Vandenburg din 2004 și, aceste, și modificările și precizierile din 2009. Aceasta similară, dacă ar fi acceptată de fiscul belgian, ar reduce uh, angajatorul la impozitările actuale. Și ne-am apropia, dacă nu s-ar face acest lucru, ne-am apropia de fiscalitățile mai lejere din țările limitrofe. Demersul, în acest sens, a rămas fără cel mai mic rezultat, din păcate, și sperăm astfel ca Parlamentul European să poată uh, impune Belgiei o poziție corectă în acest caz. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru atenție și repet că acum speranța lucrătorilor transfrontalieri este în mâinile dumneavoastră. Mulțumesc, acum dăm cuvântul comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului petiționar pentru prezentarea celor două petiții pe care ni le-ați trimis. Prima se referă la impunerea în țările de sursă a pensiilor acumulate în Franța, care, conform legii belgiene în vigoare în prezent, sunt impozitate în țara de reședință a pensionarului, și anume Belgia. La fel după cum s-a prezentat în răspunsul Comisiei în uh, ianuarie, S-a precizat că în absența unei armonizări, uh, statul, statul competent să definească unii, unii sau bilateral puterea de impunere nu poate să facă altceva. O să vă prezint concluzia uh, conform căreia dreptul Uniunii Europene nu împiedică impozitarea în uh, Belgia a pensiilor suplimentare franceze. În ceea ce privește a doua petiție, impozitarea în Belgia a pensiilor suplimentare originare din Franța, în același timp în care în Belgia se aplică și acest lucru și pensiei uh, complementare belgiene. În primul răspuns s-a precizat că au intervenit schimbări la nivelul legislației belgiene în ceea ce privește impozitarea pensiilor complementare. Astăzi vă prezint punctul de vedere al uh, DG Taxud, astfel cum a fost aprobat de Serviciul Juridic al Comisiei. Într-adevăr, modificările intervenite în ultimii ani se referă la măsuri tranzitorii pentru impozitarea sau pentru a face trecerea între vechiul regim dinainte de legea votată în 2003 și impunerea de astăzi a regimurilor anterioare. Este important și o să vă prezint acum sistemul de pensii actual, după care o să-i evaluez compatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene. Trebuie să precizez mai întâi că în legea belgiană privind pensiile nu se face distinție între pensia complementară din surse belgiene și persia, pensia suplimentară din surse străine. Impozitarea se face la 10% pentru cotizațiile patronale vărsate în capital și la 16,5% vărsate uh, personale se poate capitalul abandonat se poate converti în uh, rentă. Valoarea este de 30% impozitată ulterior ca venituri din capitale mobiliare. În ceea ce privește impozitarea pensiilor complementare din surse franceze, această impozitare, făcută în mod diferit, se face datorită uh, diferenței de concepții între sistemul de pensionare înțeles de Franța și înțeles de Belgia, pe de altă parte. Franța și uh, Belgia organizează sistemul de pensii în trei uh, piloni. Al doilea, despre care este vorba aici, mă refer la pensiile complementare, iese din sistemul de capitalizare, care nu este obligatoriu pentru societăți și societățile nu sunt obligate să propună lucrătorilor participarea la acest sistem uh, care ține de al doilea pilon. Sistemele de surse complementare din Franța, astfel cum există astăzi, se apropie de constituirea primului de pilon belgian, care în Belgia este impozitat progresiv. Deci e vorba de o disparitate între cele două sisteme, belgian și francez, în ceea ce privește constituirea pensiilor complementare concluzia este că în absența unei discriminări și ținând seama de distinția uh, care se face între cele două legi, nu uh, există încălcarea dreptului Uniunii Europene și că este vorba de consecința a două alegeri politice care face ca, pe de o parte, în Belgia, pensiile din surse franceze să fie impozitate uh, și fie că este vorba de două state care au semnat o convenție bilaterală de impozitare, fie că nu, iar la nivelul felului în care cele două structuri de uh, sisteme de pensii sunt uh, create astăzi, în Franța și în Belgia, competența revine statelor membre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul dintre colegi? Nu. Petiționarul mai are dreptul să ia cuvântul foarte succint dacă dorește. Je constate une chose. Constat un, constat un lucru. Revinem întotdeauna cu aceeași problemă și aceeași soluție, dar nu se înțelege un lucru. Transfrontalierii pensionați astăzi, toată cariera lor, au plătit impozitele în Belgia. Aceste impozite erau partajate în Belgia în moduri diferite, o parte mergând la pensie. Deci, din Belgia nu primim nicio pensie, noi nu primim decât pensia din Franța. Ori, pensia complementară franceză ni s-a aplicat în mod obligatoriu o parte patronală, o parte salariatului pentru că Belgia nu vrea să semneze convenția, la fel cum a făcut-o și cu țările de jos sau cu Alben, Al, Luxemburg, adică pensionarul plătește impozite în țara în care lucrează. Cu Franța, salariatul își plătește impozitele în Franța, iar pensionarul în Belgia. Acesta este un punct. Iar al doilea punct, când spuneam că raportul nu este unul firesc, mă refeream la faptul că mi se solicită un minim, adică transformarea pensiilor complementare franceze în pensii complementare belgiene, deci uh, pentru a fi impozitate ca atare. Vă mulțumesc. Președinta, cred că în acest caz trebuie eh, să vorbim din nou despre principiul de subsidiaritate și competența statelor membre, însă după ce am examinat eh, chestiunea și după ce aveam anumite îndoieli și după ce și comisia eh, recunoaște că există anumite dificultăți, cred că putem măcar să trimitem autorităților naționale o notă în care să expunem problema și să cerem ca toate aceste problematici să fie abordate fără să ne depășim, bineînțeles, competențele, nici ale noastre, nici ale Comisiei Executive. Deci dacă nu este nimeni împotrivă, vom scrie autorităților naționale. Mulțumesc petiționarului și trec cele două petiții de la punctul numărul 20. numai semnatara primei petiții este în sală, doamna Erika Magdalena Andersen și dau cuvântul uh, pentru maxim 5 minute. Și îi rog să nu își depășească timpul alocat pentru că încă mai avem trei petiții de discutat și vrem ca toată lumea să aibă dreptul să se exprime. Mulțumesc, um, doamnă președinte. Salut în mod cordial toate persoanele prezente în această sală. Trebuie, recunosc, trebuie să recunosc că nu sunt în măsură să prezint în 5 minute întregul complex uh, al acestei probleme. Am înaintat două petiții care descriu uh, discriminarea autorităților daneze vis-a-vis -vis de persoanele care au domiciliul permanent în Danemarca. E vorba de pensiile de invaliditate care sunt tratate diferit uh, pentru persoanele care au avut totdeauna domiciliu în Danemarca și persoanele care uh, au domiciliul acolo doar de ceva timp. Este vorba de sisteme diferite de calcul a acestor uh, pensii. Avem pe de o parte persoane care primesc pensia integrală fără să fi fost uh, o premisă, o anumită perioadă lucrată sau, anumit, sau anumite contribuții uh, plătite. Și apoi mai există și persoane care se supun uh, decretului 1408 din Danemarca, în cazul cărora are loc o coordonare conform uh, regulamentului european. Apoi mai există o a treia categorie de persoane, este vorba de cetățenii europeni cu reședință permanentă în Danemarca, care locuiesc de mulți ani în uh, Danemarca, care au lucrat uh, o vreme în Polonia și o vreme îndelungată apoi și în Danemarca. În cazul meu personal, spre exemplificare, situația este următoarea. Statul danez calculează pensia plecând de la dreptul uh, sau legislația daneză. Și aici apare discriminarea pentru că nu se respectă articolul 36.4 al tratatului unde se cere un tratament egal în ceea ce privește drepturile de pensie și nici nu suntem informați cu privire la acestea. Un alt aspect pe care Comisia l-a ignorat întru totul în cazul petițiilor mele este nerespectarea articolului 51 din regulamentul 1408, respectiv articolul 50 alineatul 4 al regulamentului 883. În plus, Aș dori să mai subliniez în mod special și aspectul tratamentului egal, pentru că suntem în fața unei situații paradoxale, în sensul că persoane care nu au lucrat deloc în Danemarca, care provin din state terțe, ca de pildă în, din Rusia, și care sunt cu 20 de ani mai tineri decât mine, uh, și care beneficiază de o pensie mult mai ridicată decât a mea, pe când eu am lucrat uh, 15, 20 de ani în Polonia, am domiciliul de 20 de ani în Danemarca și primesc o pensie mai uh, mică. Este un fel de discriminare pe bază de vârstă, aș spune. Și fac trimitere la constatarea comisiei uh, prin care comisia stabilește că Persoane de naționalitate daneză care n-au lucrat niciodată primesc uh, pe an peste 20.000 de coroane daneze, eu primesc 7.000 uh, de coroane daneze, ceea ce este tratament ne inegal. Iar în momentul în care mi s-a calculat și pensia uh, din Polonia, scăzutul meu, venitul meu total a scăzut. Însă coordonarea sistemelor de pensii are drept obiectiv de a îmbunătăți situația uh, cetățenilor, s-ar crede, ceea ce nu este cazul pentru mine. Aș dori de asemenea să mai protestez și vis-a-vis -vis de metoda de calcul pentru coordonarea pensiilor. Și aici mă refer la paragraful danez 27a. Mi s-a spus deseori că acest uh, aliniat nu este aplicabil. Acum Comisia și-a schimbat uh, părerea și a recunoscut că uh, plățile suplimentare în baza acestui aliniat pot fi considerate ajutoare sociale și trebuie incluse în acest calcul. În momentul în care am primit pensia pentru invaliditate, primeam în același timp și ajutor de șomaj pe baza regulamentului 1408, iar înainte fusesem angajată cu contract pe durată nedeterminată, iar beneficiile pe care le-am primit din cele două uh, tipuri de plată corespund uh, nivelului unei pensii de invaliditate integrale în Danemarca. Aș dori să Comisia să-mi ofere un răspuns la următoarea întrebare. Cum se poate ca după un an jumate de când primesc pensia din Polonia, aștept în continuare o coordonare a celor două pensii, pentru că până în momentul de față nu a avut loc niciun fel de coordonare între pensia daneză și cea poloneză. Statul danez susține că mă supun întru totul sistemului legislativ din Danemarca, ceea ce doresc să contracarez, pentru că dacă ne referim doar la timpul lucrat, atunci mi se cer două lucruri imposibile. În primul rând, trei ani de domiciliu în Danemarca pentru a beneficia de pensie și 40 de ani de muncă pentru a beneficia de pensie integrală în Danemarca. Danezii trebuie să îndeplinească doar o singură premisă și anume 40 de ani de domiciliu în Danemarca. S-ar putea crede că pentru mine situația ar fi mai facilă, pentru că eu ar trebui să fiu doar uh, trei ani să am domiciliu acolo, dar nu știu de ce sunt discriminată în ceea ce privește timpul de lucru. Se poate oare să nu pot beneficia de o pensie de invaliditate daneză doar pentru că am și o pensie din Polonia? Să nu primesc uh, bani pentru banii în care am plătit contribuții? fie că e vorba de o plată care să fie considerată suplimentară sau să se adune împreună perioadele lucrate, pentru mine este indiferent. Și vreau să mai subliniez că în Danemarca există sute de persoane cu o situație similară ca a mea care sunt supuși acelui tip de discriminare. În plus, aș dori să mai menționez că uh, autoritățile daneze în anexa la legea care face trimite la regulamentele europene, așadar în această anexă se citează legislația daneză și se spune că pensia trebuie achitată în sumă uh, integrală și se uh, specifică și o cotă minimă. Eu cred că acesta trebuie să fie punctul de plecare și în plus mai avem și articolul 27a care se uh, citează acolo, unde se spune că persoanele în situația mea trebuie să se supună aplicării acestuia. Atunci nu înțeleg de ce Comisia spune că în cazul meu acesta, linia 27A, nu ar fi aplicabil și nu înțeleg nici de ce un minim existențial de 10.000 de coroane daneze de care beneficiază toată lumea în Danemarca, uh, nu mi se cuvine și mie. <clears throat> Am lucrat, vă spuneam, 15 ani în Danemarca, nu înțeleg de ce nu pot beneficia și eu de 10.000 de coroane daneze ca toți ceilalți pentru că altfel putem uita de toată această procedură de coordonare. Intervine domnul Iar. Rog acum Comisia să uh, intervină și să-și prezinte poziția domnul Felix Schatz. Thank you very much to the petition. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și petiționarei. Comisia consideră că este foarte important să se sublinieze faptul că, într-adevăr, competențele Uniunii Europene în domeniul uh, asigurării sociale este, sunt foarte limitate. Uniunea Europeană este competentă doar pentru coordonarea, nu și pentru uh, armonizarea uh, sistemelor de asigurări sociale. În cazul petiționarei, nivelul de beneficii furnizat depinde doar de legislația națională. Cu alte cuvinte, dreptul comunitar nu prescrie niciun nivel de beneficii. Într-adevăr, Curtea de Justiție, în jurisprudența frecventă, a confirmat că așa stau lucrurile și coordonarea este singura care ține de competențele Uniunii Europene și nu armonizarea. Și dați-mi voie să citesc acum doar o decizie uh, care poate să ne clarifice foarte bine situația. O decizie în cazul Ervan, unde Curtea de Justiție a spus că dreptul Uniunii Europene nu oferă garanția că extinderea activităților dintr-un stat membru în altul va rămâne neutră în ceea ce privește uh, asigurările sociale. Curtea de Justiție subliniază că acest lucru poate avea consecințe pozitive asupra uh, beneficiilor sau consecințe negative. Revenind acum la problema petiționarei, în esență, ambii petiționari pun uh, la îndoială faptul că primesc doar o parte din uh, pensia totală de invaliditate conform dreptului danez. Într-adevăr, normele de coordonare înlocuite uh, cu regulamentul din 2004 se bazează pe presupunerea că o persoană primește drept la pensie de vârstă sau de invaliditate pe baza perioadei în care acea persoană uh, Uh, lucrează în respectivul stat membru. În cazul petiționarei, asta înseamnă nu doar că are, dreptate la, are dreptul la o pensie de invaliditate daneză, ci, după cum a spus chiar ea, trebuie să primească și o pensie de invaliditate poloneză. Cea daneză, desigur, se bazează pe perioada uh, la care a contribuit în Danemarca, în timp ce cea poloneză se bazează pe contribuțiile din Polonia. Atunci când perioadele de contribuție din uh, Polonia se acumulează cu cele din uh, Danemarca, uh, ar trebui ca același lucru să se întâmple și invers. Și atunci ea ar trebui să primească două pensii de invaliditate integrale. Dar normele de coordonare nu precizează acest lucru ci doar că uh, poate primi o asemenea pensie dacă ar locui în uh, Polonia sau dacă ar locui în Danemarca de la celălalt stat. Asta spun uh, normele. Comisia recunoaște faptul că nivelul de, diferit de pensii și de beneficii din statele membre poate duce la situația în care persoana vizată să nu aibă uh, venituri suficiente, dar acest lucru nu ține de domeniul de aplicare al dreptului comunitar. Comisia și Uniunea Europeană nu este competentă să intervină în aceste situații. În ceea ce privește suplimentul la care se referea petiționara, articolul 27 din legea privind uh, politica în domeniul asistenței sociale, uh, Comisia a făcut o evaluare preliminară bazată pe faptele existente la acel moment când petiționarea a contactat Comisia, care a fost uh, modificată pe parcursul anchetei. Comisia consideră că beneficiul vizat are caracteristicile unor beneficii uh, speciale în numerar, dar lucrurile trebuie clarificate. Uh, cu toate acestea, chiar dacă acest beneficiu este considerat un beneficiu numerar special necontributiv, dreptul comunitar nu poate solicita statului membru să calculeze acel supliment într-un fel anume. Singurul efect ar fi că acel benefit ar putea fi exportabil, adică dacă petiționarea se întoarce în Polonia, ar avea dreptul la el. Aceasta ar fi singura consecință. Nu există nicio prescripție pentru statele membre cu privire la nivelul acestui uh, beneficiu. Aceasta este competența statului membru. Mă opresc aici. Mulțumesc. Parlare. Vă mulțumesc. Nimeni dintre colegi nu a cerut cuvântul, atunci dau din nou cuvântul uh, petiționarei. Cu microfon și numai un minut. O întrebare pentru comisie de ce pensia mea din Polonia nu este coordonată cu pensia mea din Danemarca și de ce nu primesc pensia așa cum o primeam înainte, precum o prevede articolul 4.1. Și vreau să întreb comis uh, comisia de ce. Eu niciodată n-am spus că vroiam să am două pensii Uh, integrale, una din Polonia și una din Danemarca. Sunt perfect conștiente de ce stipulează articolul 51, uh, de exemplu, că atunci când uh, primim pensii din două state membre, acestea ar trebui să fie coordonate și ar trebui să se facă un calcul de ansamblu. Da, deci totul ar trebui recalculat și ar trebui să se determine ce parte trebuie să plătească Polonia, ce parte trebuie să plătească Danemarca și eu apoi să primesc o singură pensie. În răspuns, comisia mi-a spus uh, că uh, legea din Danemarca prevede un, uh, o perioadă de ședere în Danemarca de minim trei ani de zile, dar eu știu cazul unei persoane care nu îndeplinea această condiție de uh, uh, trei uh, ani de uh, domiciliere în Danemarca și care totuși uh, a profitat de pensia din Danemarca. Deci eu aș fi de acord, de exemplu, să primesc o pensie în Danemarca din care să se deducă pensia pe care aș putea să o primesc din Polonia. One minute only. Thank you. Un minut, răspunsul comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În ce privește întrebarea dacă perioada muncită în Polonia ar trebui să fie recunoscută sau nu. Da, deci uh, Comisia nu a afirmat faptul că petiționarul aș dorea două pensii integrale, dar aceasta era consecința logică a cerințelor dumnea ei. Pentru a ști de ce nu există o coordonare între Polonia și Danemarca în cazul dumnea ei, E greu de uh, răspuns. Această coordonare este o metodă foarte flexibilă. Fiecare stat membru acționează cum crede de cuvință. Acum, referitor la recalculare, Da, s-ar putea face o recalculare care să țină cont de faptul că petiționarea a locuit deja într-o uh, altă uh, țară, însă, în general, venitul minim pe care o persoană îl percepe, uh, îl primește în Danemarca, este mai mare decât uh, o asemenea pensie recalculată, pentru că se dorește a nu fi în detrimentul uh, Uh, persoane care beneficiază de pensii. Îmi pare rău, spune președinta petiționarei, nu facem decât să ne învârtim în cerc, nu pot să vă mai dau cuvântul. Sunt aceleași subiecte ca și în petițiile pe care le-am dezbătut mai devreme. Întotdeauna apare această problemă legată de competența exclusivă, exclusivă a statelor membre, dar ele, uh, uh, de multe ori, din cauza neînțelegerilor pe care le au, creează obstacole pentru libera circulație a cetățenilor. Îmi dau seama din răspunsurile pe care le-a dat Comisia că nu avem nimic de făcut, însă, dacă îmi dați voie să sugerez colegilor, dacă sunt de acord, să reluăm toate aceste petiții de pe ordinea de zi de astăzi și să atragem atenția Comisiei asupra acestor aspecte bine uh, uh, definite. Deci chiar dacă noi ar trebui astăzi să declarăm că închidem petiția, am putea măcar să rugăm Comisia să tragă atenția statelor membre pentru a se găsi soluții pentru aceste probleme recurente. Deci, Poate până la urmă putem să o lăsăm deschisă până când nu am finalizat această reflexie internă pe marginea a acestor probleme. Vă mulțumesc, mulțumesc petiționare. Acum am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi. Cele două petiții de la punctul 21, prima prezentată de domnul Michael Rachi, de cetăție poloneze privind exploatarea minieră a lignitului la zi din Silesia, și cea de-a doua prezentată de Irena Rogovska de cetățenie poloneză în numele Asociației Opriți Exploatările Miniere la zi. Pentru aceste două petiții este prezentă doamna Irena Rogovska și îi dau cuvântul acum pentru 5 minute. Nazywam się Irena Rogowska, jestem autorką petycji numer 4. Mulțumesc, doamna președinte. Mă numesc Irina Rogovska și am înaintat petiția numărul 0046 din 2010. Reprezint regiunea noastră și în, sunt în același timp și uh, președinta Asociației Opriți Exploatările Miniere uh, la suprafață. Și reprezentantul Greenpeace din Polonia este de asemenea prezent. Am avut uh, ocazia să vă prezint uh, și anul trecut uh, situația în această comisie, de aceea doresc doar să reamintesc că este vorba de nerecunoașterea din partea autorităților poloneze a referendumului din regiunea noastră, unde ne-am pronunțat foarte clar împotriva exploatării la suprafață a lignitului. Ze- zeci de mii de cetățeni sunt afectați de aceste exploatări și vreau doar să amintesc că niciuna dintre cerințele noastre nu a fost îndeplinită. Cel, cea mai mare exploatare uh, minieră din, de lignit din Europa atârnă ca un fel de sabie a lui Damocles asupra noastră. <clears throat> Iar acum ar urma ca uh, și suprafețe suplimentare să fie dedicate acestei exploatări, ceea ce ar face ca alte infrastructuri să nu mai poată fi uh, construite aici. Așadar, este o situație foarte dificilă pentru toți cetățenii din regiunea respectivă. Așadar, toate aceste demersuri se uh, petrec uh, împotriva dorinței locuitorilor din zonă, însă, bineînțeles că este dorită de uh, cei puternici care conduc exploatările miniere. Nu putem să închidem ochii în fața unei astfel de situații. O, o problemă pentru că Polonia încearcă stă oarecum pe loc în ceea ce privește uh, cărbunele nu se respectă legea, iar cetățenii întreabă de ce nu suntem luați în serios, de ce nu vorbește nimeni cu noi, de ce nu încearcă cineva să poarte măcar un dialog cu noi. Pentru noi, noi nu am dorit să ridicăm probleme interne la nivel internațional. Noi sperăm, de fapt, că în urma vizit vizitei noastre la Bruxelles din ianuarie, lucrurile să se rezolve la nivel național. L-am invitat și pe premierul polonez să viziteze comuna noastră, însă nu am primit niciun răspuns. Până nu de mult, n-am fi crezut că Parlamentul uh, European își va găsi timp pentru noi, însă nu și guvernul polonez. Autoritățile poloneze încearcă să promoveze exploatările de lignit, să vină în întâmpinarea lobby-ului din acest sector, însă pe umerii zonelor de locuit și a mediului afectat. În loc să se spună că se va ține cont de rezultatele referendumului. Avem acum o nouă planificare teritorială unde se spune că respectiva regiune va fi destinată exploatării lignitului. Ministrul de resort polonez a dat deja un ordin în sensul efectuării unei documentații a terenului, documentații geologice și când am constatat că lucrurile se înrăutățesc, am format această coaliție pentru că ne dorim o dezvoltare, o evoluție, dar nu exploatări de suprafață. Este o mișcare care vine de la rădăcini și vrem ca și glasul nostru să fie auzit și interesele com- comunității noastre. Coaliția noastră militează pentru energii regenerabile, pentru trecerea către o economie cu emisii reduse de carbon. Însă nu beneficiem de instrumente pentru a convinge guvernul nostru să renunțe la acest uh, proiect. Însă susținerea dumneavoastră ar putea fi foarte utilă pentru noi. Suntem convinși că uh, Problema noastră este una uh, specială, sunt uh, mii de oameni afectați, locuri de muncă, locuințe, viitorul copiilor. De aceea facem acest apel adresat Comisiei de a lua măsuri imediate de a veni la noi la fața locului, de a face un raport cu recomandările aferente um, care să fie votat și în plenara de la Strasburg. Sperăm că în acest fel vom putea convinge guvernul polonez să ne dea ascultare și nouă și asta înainte ca Polonia să preia președinția Uniunii Europene. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul uh, Comisiei domnului Brickland. Thank you, Madam Chairman. Um... Mulțumesc, Cazul se referă la un plan strategic de energie în Polonia și una dintre componentele acestui plan este înghețarea depozitelor de cărbune din anumite zone, inclusiv cea de unde vine doamna Rogovski. Deci se îngheață folosirea acestor depozite până în 2013. Așa vedem noi lucrurile și această parte a fost precedată de o um, evaluare strategică de impact. Am analizat aspectele uh, diverse ale problemei. Există anumite aspecte procedurale care au fost analizate, dar nu am găsit nicio încălcare a procedurii. Principala revendicare a petiționarului primește deci un răspuns din partea guvernului și dacă uh, autoritățile cunosc uh, situația, înseamnă că a existat și o uh, consultare, după cum v-am spus. În ceea ce privește protecția naturii, noi înțelegem că până în 2013 nu se va face nimic. Deci noi asta știm că acolo nu se va întâmpla nimic și, prin urmare, nu putem identifica o încălcare în prezent. Dacă lucrurile se vor schimba și vor apărea activități contrare uh, informațiilor pe care le avem de la autoritățile poloneze, va trebui să anchetăm în continuare. Dar, în această etapă, dacă planul uh, este acela de a îngheța depozitele de cărbune din zonă, nu există nicio problemă actuală asupra mediului înconjurător Uh, ca reprezentant al DG uh, Mediu, eu pot să spun că se uh, diminuează valoarea proprietăților în zonă și asta ține de dreptul de proprietate, dar acest lucru ține de altă chestiune și de dreptul uh, polonez în acest domeniu. Deci, conform directivei privind valorile strategice, nu descoperim nicio încălcare, nu este nicio încălcare a directivei privind natura. Am înțeles că autoritățile poloneze v-au răspuns la scrisoare, înțeles că comisia noastră este foarte activă în stabilirea de relații cu statele membre și mă bucur să aflu că Polonia va răspunde și e bucuroasă să se angajeze într-o colaborare. Mulțumesc! Apro il dibattito con... Deschid dezbaterea și dau cuvântul doamnei Göringer. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu nu sunt deloc mulțumită de răspunsul Comisiei Europene, fiindcă Comisia Europeană se bazează pe uh, gândire pozitivă, pe ceea ce își dorește de fapt să se întâmple. Analizând documentele poloneze, văd acolo o notă conform căreia a avut loc o consultare a publicului cu rezultate satisfăcătoare. Acest lucru înseamnă că proiectul a fost acceptat de locuitorii din regiune. Dar, în referendum, locuitorii au spus foarte clar nu exploatării miniere la zi. Deci rezultatele sunt foarte înșelătoare și nu sunt de acord nici cu ce a spus reprezentantul Comisiei Europene despre uh, data de 2013, pentru că aceasta este data la care exploatările miniere la zi pot uh, începe să funcționeze. Dar dacă blochezi uh, acest lucru, înseamnă că blochezi și dezvoltarea din regiune și toți banii pe care i-ai introdus în infrastructura regiunii din fonduri europene se duc pe apa sâmbetei. Și trebuie totodată spus că va fi cea mai mare exploatare minieră la zi din Europa. Și avem idei uh, foarte uh, bune despre economia uh, cu emisii reduse de carbon, dar trebuie să și aplicăm în practică aceste idei. Am citit răspunsul autorităților poloneze la scrisoarea noastră și trebuie să vă spun că autorii petiției nu au primit acest răspuns, iar guvernul spaniol, guvernul polonez, îmi cer scuze, a spus că el nu subminează dreptul autorităților locale de a-și planifica utilizarea terenului. Este o contradicție totală. Pe de o parte, acest depozit este protejat și se îngheață utilizarea sa, iar pe de altă parte, autoritățile centrale spun nu, nu, autoritățile locale au dreptul absolut de a planifica dezvoltarea regiunilor așa după cum vor. Este un caz de schizofrenie a guvernului polonez. Nu înțeleg deloc ce se întâmplă. Nu înțeleg situația și aș vrea să vă întreb care este părerea uh, organizației Greenpeace vis-a-vis de această problemă și vis-a-vis de faptul că cea mai mare exploatare minieră la zi din Europa va fi creată în această regiune din Polonia. Na pierwsze pytanie odpowie Wójt. La prima întrebare, uh, să vă răspund eu, sunt șefa municipalității Cunița. Domnul Boris, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să spun că, pe baza informațiilor disponibile și pentru că Comisia vrea să soluționeze această problemă, Comisia PETI, care funcționează ca un mediator între diversele părți, deci, date fiind aceste lucruri, aș vrea să vă spun că Viceprim-ministrul uh, polonez, domnul Pavlak, a spus într-o declarație publică că această exploatare minieră la zi nu va fi construită în această zonă. Argumentul pe care l-a dat el este că nu sunt investitori. Prin urmare, eu cred că având această informație și știind că această exploatare minieră nu va fi construită, este un element esențial. Totodată, protecția intereselor celor care au depus uh, petiția este importantă. Sunt câteva mii de oameni și credem că părerea lor trebuie auzită și trebuie să-și găsească confirmare în lipsa dispozițiilor care vorbesc despre protecția depozitelor. De ce? Fiindcă zeci de mii de interese sunt amâna, uh, puse în uh, pericol acum, da? pentru că nu se va construi nicio infrastructură dacă autoritățile poloneze își păstrează aceste dispoziții privind protecția depozitelor. Autoritățile poloneze creează în mijlocul acestei zone un drum. Va fi un fel de uh, șosea expres și, și asta intră în contradicție cu ce știm de la guvernul polonez, pentru că ei vorbesc despre protecția depozitelor, dar pe de altă parte vor să construiască o autostradă. Și fac apel la Comisia Europeană pe baza declarației uh, viceprim-ministrului că nu va fi nicio exploatare minieră în zonă să solicite un răspuns scris, o confirmare scrisă. Să aflăm dacă acest lucru este adevărat sau nu, dacă ceea ce a spus domnul Pavlac uh, este adevărul. Totodată să solicităm autorităților poloneze să ne spună dacă planifică să realizeze acest depozit sau nu. Acestea sunt informațiile vitale și le-am auzit, dar nu au fost niciodată depuse în scris. Dacă primim informații pozitive și răspunsuri afirmative, că nu există nicio protecție a depozitelor, nu există exploatație minieră, rezolvăm problema odată pentru totdeauna. Cred că Comisia Europeană trebuie să adreseze această întrebare direct uh, viceprim-ministrului uh, polonez, pentru că asta au spus autoritățile centrale, dar avem nevoie de o uh, confirmare scrisă. Prin urmare, aceasta este propunerea mea, să contacteze Comisia direct autoritățile poloneze și, dacă răspunsul este cel dorit, atunci toată chestiunea se va rezolva odată pentru totdeauna. Și încă o întrebare, care este rolul Greenpeace în toată această chestiune? pentru că eu văd că pentru prima dată că Greenpeace se implică în genul acesta de acțiuni. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Senora președinte, it's a bit confused. Mulțumesc, doamna Este o situație un pic confuză. O declarație neoficială făcută de viceprim-ministru care spune că acest proiect niciodată nu va fi realizat și în același timp Comisia Europeană care este reprezentanta cea mai oficială cu putința a Uniunii în fața comisiei noastre ne spune că a primit alte informații din partea autorităților poloneze. Nu a fost demarat încă niciun proiect și că nu va fi demarat niciunul uh, până în anul 2013, dar uh, dacă acest proiect va demara, atunci ei vor clarifica situația. Dar de ce să nu prevină în loc să preferă să repare? adresez această întrebare reprezentanței Direcției Generale de Mediu. În loc să așteptați să se întâmple răul și să reacționați post-mortem atunci când natura a fost deja distrusă, ați fi mai bine să luați măsuri de prevenire și să cereți autorităților uh, acestui stat membru să furnizeze informații credibile în plus, aici este vorba despre un proiect de foarte mare anvergură. Evident că e nevoie de o evaluare de impact strategică. Cum putem să clarificăm situația dacă dumneavoastră beneficiați de atât de puține informații? Apoi, care este rostul consultărilor publice în ochii Comisiei Europene? Când tocmai ni se spune că tot uh, dumneavoastră, Comisia Europeană, Uh, neglijați, nu țineți cont de rezultatul referendumului organizat în regiune. Comisia Europeană a primit uh, informații, așa zis, oficiale și s-a declarat satisfăcută de acestea. Și consideră că a avut loc consultarea publică și că uh, oamenii ar trebui să fie mulțumiți. Îmi place foarte mult propunerea făcută de colegul nostru, domnul Boris. Și anume, să clarificăm cât mai repede cu putință situația și să cerem Comisiei Europene să uh, solicite un răspuns înscris, unul credibil, odată pentru totdeauna și apoi să putem să închidem petiția dacă acest lucru uh, se va impune și să dăm satisfacție acestor oameni care uh, uh, sunt plini de speranță. Dar până atunci uh, păstrăm petiția deschisă și vă rugăm, doamnă președintă, să trimiteți această cerere și din partea comisiei noastre către guvernul din Polonia. Vă mulțumesc! And... Yes, I fully support. Sunt pe deplin de acord cu ce a spus colegul nostru și cred că ar fi calea cea mai rezonabilă de a soluționa acest caz. Ehm, posso dare un minuto per la lei? Pot să mai acord un minut eh, pentru eh, dreptul la răspuns uneia dintre petiționari, pentru că după aceea trebuie să ne încheiem dezbaterea. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Suntem de acord cu propunerea dumneavoastră. Poate că în sfârșit astfel am eh, putea încheia toată această uh, uh, problemă. Cineva a întrebat care era rolul Greenpeace uh, în toată această situație, deci poate că am putea să dăm cuvântul reprezentantului Greenpeace. Domnul Iar mai dorea să ia cuvântul. Da, domnul Iar este de acord cu propunerea, deci încheiem aici. Și vom trimite o scrisoare autorităților din Polonia ca să cerem uh, uh, clarificări și pentru a da apoi informații suplimentare petiționarilor. Și eventual vom invita uh, pe reprezentanții autorităților naționale la o, o altă reuniune. Președinta mulțumește interprenților pentru că au mai rămas uh, câteva minute în plus și am primit de la punctele 25, 26, 27, 42, 45 și 51 și 60. Pentru aceste petiții am primit cererea ca ele să fie transferate din categoria B în categoria A.